privind starea Uniunii. Mă bucur, stimate eh, președinte al Comisiei Juncker, eh, să vă pot saluta pentru discursul dumneavoastră privind starea Uniunii. Este momentul care în ultimii ani a devenit momentul de referință în politica Uniunii. Este un moment al meditării reflectării asupra activității anului trecut, dar uh, și uh, în legătură cu șansele ca uh, direcțiile politicilor pentru anul următor să poată fi definite. Este o parte esențială a democrației în Uniunea Europeană, iar astăzi, pentru a doua oară, dumneavoastră veți avea ocazia să ne prezentați starea Uniunii. Dumneavoastră, anul trecut ne-ați spus că este vorba despre produsul unui proces de eh, revigorare democratică. Dar eh, trebuie să eh, ne gândim că împreună cu Parlamentul European în 2014 ați readus mai multă democrație parlamentară în instituțiile noastre și cred că trebuie să ne înscriem în continuare pe această cale noi, ă, prin atenția uriașă pe care mass media o acordă întâlnirii de astăzi, constatăm că discursul privind starea Uniunii pe care președintele Comisiei îl va rosti ă, constituie un eveniment deosebit ă, în Parlamentul European. Ne aflăm în fața unei provocări istorice, dacă nu chiar în fața unei cezuri în ce privește evoluția continentului. Uh, puțin înainte de întâlnirea la nivel înalt a șefilor de stat și de guvern de la Bratislava, iată că Parlamentul European împreună cu Comisia pot să dea un semn uh, a unității europene. Este nevoie de acest semnal. Știu că în colegiul uh, comisiei ați lucrat intens în ultimele zile la această prezentare și ne face plăcere că putem da acum uh, cuvântul președintelui comisiei privind starea Uniunii. Stimate domnule președinte, Doamnelor și domnilor deputați, domnule președinte al Consiliului, stimați colegi, cu un an în urmă, în septembrie 2015, în discursul meu privind starea Uniunii Europene, am constatat că Există încă multe de îmbunătățit în starea Uniunii și acest lucru nu este valabil uh, doar pentru uh, Europa, pentru că, uh, într-adevăr, nu exista suficientă Uniune în Europa. Și iată că a trecut un an și încă este nevoie de progresele pe care ni le doream, pentru că Uniunea Europeană nu are o formă de top. Ehm, multe ehm, trebuie să fie corectate pentru că, eh, din păcate, există parțial și o criză existențială în Uniunea Europeană. Numărul domeniilor în care spontan sau mai puțin spontan eh, trebuie să ne unim este foarte mare, prea mare. Domeniile în care trebuie să eh, colaborăm într-o manieră solidară sunt prea puține Uneori um, trebuie uh, să ne gândim că uh, interesele naționale nu trebuie să primeze pentru că integrarea europeană nu trebuie, pe de altă parte, să forțeze um, activitatea pe plan național. Europa um, nu uh, trebuie să devină uniformă pentru că Europa trăiește din diversitatea sa. Și Comisia nu intenționează, chiar uh, dacă se afirmă acest lucru adesea, să încerce să exercite presiune asupra statelor naționale. Noi uh, nu suntem distrugători, noi suntem constructori. Și Uh, care își doresc, de fapt, în multe locuri o Europa mai bună. Europa nu se află într-un proces de uh, naționalizare în sensul formării unui singur stat unitar, dar adesea apar uh, fisuri prea des uh, se ajunge la fragmentări comode acolo unde ar fi nevoie de eforturi de unitate. Uh, și asta, ă, din ă, păcat, ă, dă apă la moară celor care încearcă să promoveze populismul. Populismul însă nu rezolvă problemele, populismul creează probleme și de aceea trebuie să ne opunem populismului. Este momentul să încercăm să trecem în revistă uh, realitățile. Șomajul din Europa este în continuare prea ridicat, deci în începând cu 2013 până acum au fost create 8 milioane de noi locuri de muncă și forța de muncă din acest punct de vedere a avut permanente câștigat, dar există în continuare nedreptăți sociale. De aceea, trebuie să uh, ne gândim la drepturile sociale care constituie până la urmă un principiu de temelie european. Europa nu este suficient de socială și acest lucru trebuie să îl schimbăm. Există în continuare îndatorări uh, prea ridicate în Europa, chiar dacă nivelul deficitului de 6,3% în 2009 a scăzut la 1,3% în prezent. Pactul de stabilitate a dat roade dar nu trebuie să devină un pact al flexibilității, ci trebuie să opereze cu flexibilitate inteligentă, astfel încât uh, să nu frâneze creșterea. În ce privește acest uh, inventar? Trebuie să ne gândim și la cei care privesc înspre noi din depărtare. Prietenii, partenerii noștri de pretutindeni din lume, ei se întreabă cu îngrijorare dacă decizia uh, Marii Britanii poate să însemne începutul unui proces de dizolvare al Uniunii Europene. Eu spun astăzi și acum. Noi respectăm, dar și regretăm decizia britanică, dar Uniunea Europeană uh, nu este periclitată în esența sa. Ne-am bucura dacă solicitarea de ieșire din Marea Britanie eh, ar, ne-ar parveni cât mai curând eh, cu putință pentru a elimina orice incertitudine. Și pentru ca Uh, raportul nostru cu Marea Britanie, care trebuie să rămână un raport uh, prietenesc, să poată uh, fi restructurat. Iar în legătură cu această nouă structură ar însemna că doar acela poate avea acces nelimitat la piața unică internă care permite și o liberă circulație. Altfel nu este posibil. Partenerii noștri ne confruntă tot mai mult cu întrebarea dacă Uniunea Europeană este doritoare și capabilă să încheie acorduri comerciale cu restul lumii. Noi suntem cea mai mare putere comercială din lume. Avem relații comerciale cu 140 de state. Eu nu sunt un uh, orb uh, și un fanatic în ce uh, privește uh, acest domeniu. Dar să nu pierdem din vedere că trebuie să încheiem noi acorduri comerciale. 30 de milioane de locuri de muncă din Europa depind de exporturi. Unul din șapte locuri de muncă din Europa depinde de exporturile noastre în alte regiuni din lume un uh, miliard uh, volum de exporturi mai mari creează 14.000 de locuri de muncă suplimentare în Europa. De aceea, în mod special de aceea, eu uh, promovez și acordul comercial cu Canada. Este cel mai progresist acord comercial pe care l-am încheiat. Garanțiile de care avem nevoie pot uh, fi precizate în procedurile de ratificare parlamentară, dar nu pot exista negocieri ulterioare suplimentare cu Canada. Partenerii noștri globali, în special în Statele Unite și China, dar și cei din India și din Japonia, ne solicită angajamente ferme în ce privește modificările climatice. În același timp, un acord global pentru protejarea climei, fără participarea și leadership european, nu ar fi fost posibil. Am arătat leadership, uneori am fost cotați și puțin aroganți, dar Eh, până în cele din urmă am fost acceptați cu poziția noastră ambițioasă. Ce se întâmplă acum? Statele Unite, eh, Japonia, alte țări eh, ratifică pactul pentru protecția climei și noi am rămas în urmă. Trebuie ca toate statele Uniunii Europene să recupereze acest deficit. Orice întârziere ne face, ne ridiculizează și ne va costa credibilitatea pe plan internațional credibilitatea noastră în extern și în plan intern, în rândul cetățenilor, este foarte importantă. Mulți dintre cetățenii noștri nu ne mai înțeleg. Noi nu suntem Statele Unite ale Europei. Discursul pe care îl țin aici acum de multe ori este comparată cu discursul stat, președintelui Statelor Unite privind starea națiunii, dar nu este comparabil cu acesta pentru că situațiile noastre sunt mult diferite. Însă, să nu uităm că istoria Europei ne-a făcut să fim cine suntem astăzi. Nu trebuie de aceea să facem lucrurile și mai complicate și mai grele de înțeles decât sunt ele oricum. O Europa uh, puternică Mm, reclamă curaj din partea noastră a tuturor, un curaj care trebuie să uh, se reflecte și la nivelul parlamentelor naționale din Europa. Să spui da, clar și răspicat la Bruxelles și să faci apoi ca și când uh, nu ai fi participat deloc la anumite decizii, este un semn de incoerență periculos. Cetățenii Europei nu trebuie duși cu zăhărelul. Trebuie să-i privim în față. Oamenii din Europa sunt departe de bătăliile dintre instituțiile noastre, nu agrează aceste lupte și conflicte între instituții și uh, dezaprobă ferm minciunile sau jumătățile de adevăr. Ei vor realități concrete. Dragi colegi, doamnelor și domnilor, propun așadar o agendă pozitivă pentru acțiuni concrete în Uniunea Europeană în următoarele 12 luni. Cred că următoarele 12 luni vor fi decisive dacă vrem să reunim Uniunea noastră europeană. Dacă vrem să surmătăm uh, clivajul dintre est și vest care s-a format în ultimele luni. Trebuie să arătăm că putem fi și rapizi și hotărâți în acțiunile noastre. Asta dacă vrem să arătăm restului lumii că Uniunea Europeană este în continuare o forță capabilă de acțiune fermă. Am transmis o scrisoare cu uh, acest mesaj președintelui Schulz și primul ministru Fico în această dimineață. Următoarele 12 luni sunt cruciale pentru o revigorare a Uniunii Europene, pentru uh, apărarea cetățenilor noștri aici și peste hotare și pentru ca Uniunea Europeană să-și asume o responsabilitate globală. Modul de viață european trebuie protejat și păstrat. Se pare că mulți dintre noi au uitat ce înseamnă să fii european cu adevărat, ce înseamnă să fii parte, să fii membru a acestei uniuni a europenilor. Trebuie de aceea să ne reamintim de ce au ales cândva națiunile Europei să colaboreze. De ce uh, în 1 mai 2004 Eh, s-a putut eh, celebra aderarea eh, Poloniei, o națiune măreață europeană, la Uniunea Europeană. Trebuie să ne reamintim de momentul în care la Lisabona, la Madrid au fost pe steagurile Uniunii Europene atunci când aceste țări au aderat la Uniunea Europeană. Uniunea Europeană este o forță puternică ce poate să înfăptuiască reunificarea Ciprului. Și apelez la cei doi lideri ai Ciprului să se întâmple acest lucru, să se întâmple acum. Înainte de toate, Europa înseamnă pace. Și nu este nicio coincidență faptul că cea mai lungă perioadă de pace în Europa a deputat cu formarea comunităților europene. 70 de ani de pace într-o lume în care momentan 40 uh, de conflicte armate generează 200 de mii de morți anual este o mare realizare. Am avut diferențele noastre și le avem și acum, dar armele noastre sunt cuvintele și conflictele noastre se rezolvă nu în tranșe ci la masa negocierilor. Și am uh, dat viață unui stil de viață european prin uh, trăirea valorilor noastre europene fundamentale. Europene, europenii niciodată nu pot uh, accepta ca muncitorii polonezi uh, să fie discriminați, să fie bătuți pe străzile unei alte țări. Noi, europenii, ne opunem cu fermitate uh, pedepsei capitale și noi, europene, credem într-o justiție eficace și independentă care susține creșterea economică și apără drepturile fundamentale. Tocmai de aceea Europa promovează și apără regulile statului de drept peste tot în Uniunea Europeană. Să fii european înseamnă să, să-ți fie protejate datele personale de legi europene puternice. Pentru că europenilor nu le place să fie urmăriți uh, la fiecare click de mouse, uh, la fiecare mișcare pe care o fac. Tocmai de aceea avem nevoie de o protecție a datelor europeană care să protejeze sfera privată, pentru că sfera privată contează. European also means a fair a fi european înseamnă și a acționa într-un cadru omogen, ceea ce înseamnă că lucrătorii ar trebui să primească același salar pentru aceeași muncă desfășurată în același loc. Și iată de ce Comisia susține propunerea privind directiva referitoare la detașarea lucrătorilor. Piața internă nu este un loc unde lucrătorii să fie exploatați sau să fie supuși unor standarde sociale inferioare altora. Economia de piață trebuie să existe, dar fără dumpingul social în Europa. A fair playing field. Un cadru de acțiune omogen înseamnă că în Europa consumatorii sunt protejați împotriva carterurilor și abuzurilor marilor companii și fiecare companie, indiferent de dimensiunea sa, trebuie să-și plătească impozitele acolo unde își obține profitul. V-am promis că odată cu noua comisie vom lupta împotriva evaziunii fiscale și mulți dintre dumneavoastră nu m-ați crezut. Dar asta facem, exact asta facem ne îndeplinim, comisia noastră își îndeplinește promisiunea împotriva evaziunii fiscale. A fi european înseamnă și a apăra industria oțelului. Avem deja 37 de măsuri antidumping și anti-subvenționare pentru a proteja industria oțelului împotriva concurenței neloiale. Dar trebuie să facem și mai mult, pentru că în anumite părți ale lumii supraproducția reprezintă un risc pentru companiile europene și pentru lucrătorii europeni din domeniul siderurgic. Anul acesta am fost de două ori în China, tocmai din acest motiv, pentru a vorbi despre supraproducție, supracapacitate. Și de asta producția de, de aceea Comisia a propus să modificăm regula privind taxele reduse pentru a sprijini Comisia să ne consolidăm instrumentele de apărare. Nu trebuie să fim naivi în acțiunile noastre, trebuie să putem răspunde cât mai ferm posibil împotriva dumpingului, exact așa cum o fac și Statele Unite ale Americii. Și este important de asemenea să ne apărăm sectorul agricol. Comisia a susținut întotdeauna agricultorii, mai ales atunci când aceștia traversează momente dificile, așa cum se întâmplă în prezent. Anul trecut, sectorul produselor lactate a fost lovit de interdicția impusă de Rusia și de aceea a mobilizat un miliard de euro pentru a sprijini pe producătorii de lapte, să-i ajutăm să se repună pe picioare fiindcă nu voi accepta ca laptele să fie mai ieftin decât apa. A fi european pentru mulți dintre noi înseamnă și euro, moneda euro. Având în vedere criza globală financiară pe care am uh, traversat-o, putem spune că noi am rămas fermi și moneda euro ne-a protejat de o instabilitate și mai mare. Euroul este o monedă mondială și generează beneficii economice majore. A ajuns la economisirea de 50 de miliarde de euro în acesta în plata dobânzilor datorită politicii de monitorizare a Băncii Centrale Europene. 50 de miliarde pe care guvernele pot și trebuie să le investească în economie. 50 de miliarde care pot fi folosite pentru a reduce datoria. Și raportul celor cinci președinți în ceea ce privește consolidarea descrie o ambiție pe care Comisia continuă să o susțină. Aș vrea ca toate aceste lucruri să fie menționate mai des, ori de câte ori politicienii iau cuvântul în Europa. Uniunea Europeană n-ar trebui doar să garanteze modul nostru de viață european, ci și să-i faciliteze pe cetățeni să trăiască acest mod de viață. Avem nevoie de o Europa care își susține cetățenii și economia și în prezent uh, toate aceste lucruri au intrat în era digitală. Tehnologia digitală și comunicațiile digitale există acum în fiecare segment al vieții și tot ce trebuie să avem este acces la internet de mare viteză. Trebuie să fim conectați, economiile noastre au nevoie de acest lucru, oamenii au nevoie de asta. Trebuie să investim în această conectivitate acum. Și de aceea, astăzi, Comisia propune o reformă a piețelor telecomunicațiilor din Europa. Vrem să creăm un nou cadru legal care să atragă și să faciliteze investițiile în conectivitate. Companiile trebuie să-și poată planifica investițiile în Europa pe următorii 20 de ani. Pentru că dacă europenii investesc în noi rețele și noi servicii, vorbim de cel puțin 1,3 milioane noi locuri de muncă în următorii 10 ani și conectivitatea trebuie să funcționeze în avantajul tuturor. De aceea Comisia propune o rețea 5G uh, global implementată în Europa până în 2025. Și astfel vor mai putea fi create încă 2 milioane de locuri de muncă în Uniunea Europeană. Toți vor beneficia de conectivitate, ceea ce înseamnă că nu contează unde locuiești sau cât câștigi. Propunem astăzi ca fiecare oraș, fiecare regiune europeană să aibă acces uh, fără fără fir la internet până în 2020. Pe măsură ce lumea trece într-o epocă total digitală, trebuie ca și uh, creatorii și artiștii noștri să fie ajutați, pentru că ei sunt cei care ne promovează. Crearea de conținut nu este un hobby până la urmă, este o profesie. Avem ziariști, avem editori, avem autori care trebuie să fie plătiți echitabil pentru munca lor, indiferent că asta se întâmplă în studiouri, online, offline, acasă la ei, dacă se publică uh, prin hiperlink pe web. Avem reguli privind drepturile de autor și ce facem cu ele. Empowering our European Promovarea economiei europene înseamnă să investim nu doar în conectivitate, ci și în crearea de locuri de muncă. Există 350 de miliarde ca planuri de investiție pentru tinerit, și 150 de miliarde au fost deja alocate în primul an de alocare. Peste 200 de mii de mici companii și companii nou înființate din Uniunea Europeană au beneficiat de sprijin din partea Fondului European pentru Investiții Strategice. Și acum suntem gata să trecem mai departe. Astăzi propunem să dublăm durata de viață a fondului și capacitatea sa financiară. Cu sprijinul dumneavoastră vrem să ne asigurăm că Fondul European pentru Investiții va furniza cel puțin 500 de miliarde investiții până în 2020, deci o jumătate de trilion. Și vom lucra la asta pentru a ajunge la 630 de miliarde până în 2022. Și sigur, cu contribuția statelor membre putem ajunge acolo și mai repede. Împreună cu aceste eforturi de a atrage investițiile private, e nevoie să creăm și mediul corect pentru investiții. Băncile europene sunt într-o formă mult mai bună decât erau cu doi ani în urmă și asta datorită eforturilor noastre europene, comune. Europa are nevoie de bănci pentru că economia depinde aproape în întregime de credite. Lucrul acesta nu este neapărat bun pentru companii, așa cum am văzut pe durata crizei financiare și de aceea este important să ne accelerăm eforturile pentru a forma o uh, uniune a uh, pieței de capital. Suntem gata să vă prezentăm chiar astăzi o propunere în acest sens. O uniune a piețelor de capital va face ca sistemele noastre financiare să fie mult, mult mai robuste. Va acorda companiilor acces mai facil și mai diversificat la finanțare. Imaginați-vă că sunteți o companie nouă înființată și banca vă refuză un credit. Deocamdată, în momentul de față, opțiunile sunt limitate, pe când Uniunea Piețelor de Capital ar oferi alternative, surse vitale de finanțare pentru a ajuta noile companii, finanțarea companiilor cu capital de risc. Ca să vă dau un exemplu, propunerea noastră privind securitizarea a fost pe masa colegiuitorilor de aproape un an. Se află acolo de aproape un an. Are potențialul de a aloca 100 miliarde de euro fonduri suplimentare pentru companiile europene. Deci haideți să grăbim adoptarea acestui text. Planul nostru, planurile noastre de investiții au funcționat mai bine decât se aștepta oricine în Europa. Și acum vom încerca să acționăm la nivel global. Astăzi lansăm un plan ambițios de investiții pentru vecinătate și pentru Africa, cu potențialul de a obține investiții de 44 de miliarde de euro și se poate ajunge până la 88 de miliarde dacă contribuie și statele membre, lucru care va însoți ajutorul nostru pentru dezvoltare și va elimina și cauzele de bază ale migrației este o chestiune crucială pentru că este vorba de noul uh, plan care uh, ar putea să ducă pe mulți la o viață mai bună și trebuie să fie pus în practică. Iar Ă, atât cât ă, investim în îmbunătățirea condițiilor de muncă, ă, trebuie să investim și în a răspunde la criza umanitară cu care ne confruntăm. Și mai mult decât orice, este nevoie să investim în tineret. Nu pot și nu voi accepta ca Europa să rămână un continent al șomajului în rândul tinerilor. Nu este posibil. Nu voi accepta ca generația tânără să fie uh, o generație care peste 70 de ani să fie mai lor. Este o sarcină a guvernelor naționale, din care dumneavoastră nu faceți parte, știu acest lucru, dar Uniunea Europeană poate să susțină aceste eforturi și uh, eforturile lor. Facem acest lucru prin Garanția Europeană pentru Tineret, care a fost lansată cu trei ani în urmă. Comisia eh, a consolidat punerea în practică a garanției pentru tineret. Peste 9 milioane de eh, tineri au găsit un loc de muncă sau șansa de formare profesională datorită acestei garanții și noi vom continua să promovăm această garanție pentru tineret pretutindeni în Europa pentru ca și capacitățile profesionale ale tinerilor să fie îmbunătățite și să venim în ajutorul acelor regiuni în care tinerii în clipa de față se află într-o stare precară. Europa va continua să creeze oportunități pentru tineri pentru că există mulți tineri care doresc să se implice în viața societăților. Trebuie să existe o solidaritate iar cuvântul uh, solidaritate apare în 16 locuri în tratatul uh, Uniunii și politica noastră de dezvoltare este un semn de solidaritate, un semn și spre exterior. Iar când e vorba despre criza refugiaților, noi am început să vedem solidaritate. Sunt convins că este nevoie de mult mai multă solidaritate. Dar știu de asemenea că solidaritatea trebuie să fie voluntară trebuie să vină din inimă, nu poate fi o obligație, nu poate fi impusă. Și stim, invit președinția slovacă să încerce să învingă divergențele între cei care sunt uh, uh, rezistenți față de integrarea refugiaților în societățile lor, pentru că ei trebuie să aibă o șansă în uh, a se integra Și fac apel la uh, acțiuni puternice imediate și din partea Greciei și a Uniunii Europene pentru a uh, proteja ceea ce numim noi uh, copiii neînsoțiți, les enfants non accompagnés. Este nevoie de protejarea copiilor în Uniunea Europeană în același sens, Comisia propune astăzi să înființăm un corp european al solidarității tinerii din Europa vor avea posibilitatea să-și ofere voluntar ajutorul acolo unde este nevoie pentru a răspunde la situațiile de criză, cum este criza refugiaților sau criza provocată de cutremurul din Italia. Și mi-aș dori ca acest corp de voluntari al solidarității europene să fie înființat cât mai rapid, pentru ca până în anul 2020 100 de mii de tineri europeni să poată să facă parte din ele. În felul acesta vor putea să-și valorifice o experiență pe plan umanitar um, deosebit de valoroasă. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, domnule președinte al Consiliului, o Europa care protejează este în același timp o Europa care se apără atât pe plan intern cât și pe plan extern. Înainte de toate, trebuie să ne apărăm și este o prioritate absolută să ne apărăm împotriva terorismului. Începând cu anul 2004, Europa a cunoscut peste 30 de atacuri teroriste, dintre care 14 în anul trecut. Noi am fost solidari în momentele de doliu și tot așa trebuie să fim solidari într-un răspuns colectiv. Pentru că trebuie să fim fideli cu noi înșine, cu valorile noastre într-o societate democrată, eh, pluralistă. Eh, trebuie să demonstrăm teroriștilor că nu au nici un fel de eh, șansă să clintească aceste valori. Dar Această toleranță a noastră nu trebuie să se realizeze în detrimentul eh, securității noastre. De aceea Comisia încă din primele momente a acordat o prioritate problemelor de securitate. Noi uh, uh, încercăm să combatem pe teroriști uh, oriunde în Uniunea Europeană. Am luat măsuri riguroase împotriva utilizării armelor de foc și a finanțării terorismului. Am colaborat cu furnizorii de internet uh, pentru a retrage de pe site-uri conținuturile de propagandă teroristă și a combate radicalizarea în școlile și în închisorile din Europa, dar sunt încă multe de făcut. Trebuie să uh, știm cine uh, traversează frontierele noastre. Tocmai de aceea ne apărăm uh, frontierele și cu ajutorul noi agenții europene de uh, pază a frontierelor și de pază de coastă. Uh, avem din acest punct de vedere activități Frontex și cu 600 de agenți din Grecia, dar și de asemenea cu Turcia și 100 de agenți în Bulgaria. Trebuie să contribuim urgent la o formare a unei noi agenții și din acest punct de vedere avem 50 uh, uh, de vehicule suplimentare la granițele externe ale Bulgariei. Apărăm de asemenea frontierele printr-un control strict al celor uh, care um, încalcă um, regulile noastre. De fiecare dată când o persoană va intra în Uniunea Europeană, va fi înregistrat și momentul în care a părăsit altă țară și uh, vom înregistra uh, rațiunile pentru care ea se deplasează. Începând cu luna noiembrie, propunem un sistem european de informații privind călătoriile, un sistem automatizat care eh, va determina cine se deplasează autorizat eh, în interiorul Uniunii Europene. În felul acesta vom ști cine călătorește prin Europa și eh, care este persoana care uh, nu uh, a sosit în Europa. În felul acesta vom avea un schimb de informații uh, și vom putea uh, să consolidăm activitatea Europol. Este agenția noastră uh, care funcționează și va beneficia de o bancă de date, va putea să ia acolo unde este nevoie și măsuri suplimentare. Uh, noi uh, dorim în felul acesta să creăm mijloacele necesare pentru a putea să ne protejăm mai bine, pentru a proteja însă și interesele noastre în afara frontierelor. Lucrurile sunt clare, uh, lumea devine din ce în ce mai largă în fiecare zi uh, și Europa, din păcate, scade și în ce privește populația. Este clar că dacă dorim să ne păstrăm uh, influența în lume, va trebui să acționăm împreună imperturbabil. Și uh, chiar dacă Europa este mândră că este o putere de tip soft, acest lucru uneori uh, nu este suficient pentru că vecinătatea noastră este din ce în ce mai complicată, mai periculoasă. Gândindu-ne la conflictele care există în Siria, consecințele sunt imediate pentru Europa. Dar unde se află Uniunea? Unde sunt statele sale membre în negocierile sale? Uh, cum putem contribui la rezolvarea conflictului? Federica Mogherini este înalta noastră reprezentantă și vicepreședintă a Comisiei desfășoară o activitate remarcabilă, dar uh, trebuie să devină un adevărat ministru european uh, pentru afaceri externe, o funcție care să devină o funcție, vorbesc despre eh, funcția Fredericăi, eh, care să semene cu puterea diplomației naționale pentru a putea eh, negocia pe plan internațional. De aceea vă invit astăzi să dezvoltăm o strategie europeană pentru Siria. Federica va trebui să dispună de un mandat la masa uh, discuțiilor privind viitorul Siriei. Europa doamnelor și domnilor trebuie să se afirme mai bine. Este absolut necesar și în politica noastră de apărare. Europa nu își poate permite să depindă de uh, Uh, capacitatea militară a statelor uh, membre. Noi trebuie ca împreună să ne protejăm interesele. În ultimii 10 ani am participat la peste 30 de misiuni civile și militare ale Uniunii Europene dar fără structuri permanente nu vom putea acționa într-o manieră eficientă. Va fi nevoie să dispunem de un cartier general unic în interiorul Uniunii Europene. Nous devons également nous orienter trebuie să ne orientăm și pentru resurse militare comune, care în anumite cazuri vor ține de Uniunea Europeană în totală complementaritate cu ONU. O apărare europeană consolidată nu înseamnă reducerea cooperării transatlantice. Din punct de vedere strict economic, punerea în comun a resurselor noastre militare este perfect justificată pe baza direcțiilor de cooperare care sunt uh, deja în vigoare. Dacă nu am avea astfel de cooperare, asta ne-ar costa între 20 și 100 de milioane de euro pe an. Nu trebuie să facem deci ceva în acest sens? Ba da, trebuie să facem. Pentru a garanta soliditatea apărării europene. În acest sens, industria europeană a apărării trebuie să dea dovadă de creativitate și de aceea propunem, înainte de finele anului, să fie creat un fond european al apărării pentru a stimula în mod activ activitatea de cercetare și inovare. Tratatul de la Lisabona permite statelor membre care o doresc să-și pună în comun capacitățile de apărare sub forma unei cooperări structurate permanente. Cred că a sosit momentul să exploatăm această posibilitate. Domnule președinte, un ultim punct pe care aș vrea să-l abordez are legătură cu răspunderea noastră colectivă. Aș vrea să fac apel la toate instituțiile Uniunii Europene și la fiecare dintre statele membre pentru a le invita să-și asume o mai mare responsabilitate. Trebuie să terminăm cu atitudinile acestea beligerante, conform cărora succesul este național și eșecul are caracter european. Dacă nu, proiectul nostru european nu are cum să supraviețuiască. Europa trebuie să fie mai bine explicată. Am cerut fiecărui comisar să viziteze în următoarele săptămâni parlamentele naționale pentru a discuta starea Uniunii noastre. Încă de la începutul mandatului meu, comisarii au făcut peste 350 de vizite în parlamentele naționale și aș vrea ca acest lucru să continue și mai intens, pentru că Europa nu se poate construi decât dacă este bine înțeleasă și pentru asta trebuie să fie bine explicată. Europa poate să se construiască doar cu sprijinul statelor membre și niciodată împotriva lor. Comisia pe care am onoarea să o conduc este o comisie politică. Și asta dă naștere la tot felul de fantasme. În primul rând, Comisia trebuie să asculte dorințele cetățenilor, trebuie să asculte Parlamentul European, trebuie să asculte vocea statelor membre. Și exact asta și facem. Ascultăm cetățenii și vrem să o facem și mai intens pe viitor. Câteodată citesc că uh, am fi prizonieri în palatele din Berlemont și n-am vorbit cu cei pe care trebuie să-i guvernăm. Cei care cred că suntem niște surdomuți bine plătiți, care nu fac nimic, se înșală. Eu, personal, am vorbit cu cetățenii în fiecare zi și voi continua să fac acest lucru pentru că e obligația noastră a tuturor. La comisión, cum je vous l'avais... Comisia, cum v-am spus, și-a retras 100 de propuneri în cei doi ani de mandat și a redus numărul de inițiative prezentate față de anii anteriori, lansând o reexaminare profundă a legislației europene în vigoare, în totalitatea sa. Pentru că trebuie să alegem să ne concentrăm pe domeniile pe care Europa poate veni cu o adevărată plusvaloare. Doar așa vom putea ca să transformăm Europa într-un spațiu al subsidiarității și uh, solidarității. A fi politic pentru comisie înseamnă și a corecta greșelile tehnocratice, să spunem, care s-au comis până acum. Comisia, Parlamentul și Consiliul au hotărât împreună să elimine cheltuielile pentru deplasare în cazul telefoanelor mobile. Este o promisiune la care ținem și de aceea a, în această vară, serviciile noastre au redactat un document referitoare la costurile cu roamingul. Acest proiect a pornit de la o bună intenție. A fost corect pe plan tehnic, dar nu corespundea promisiunilor care au fost făcute. Și de aceea l-am retras. Încă de săptămâna viitoare vom veni cu un proiect mai bun și atunci când vă veți deplasa în Europa cu telefonul dumneavoastră mobil, veți reuși să vă simțiți la dumneavoastră acasă oriunde v-ați afla în Europa. Enfin, prendre nos responsabilités. Trebuie să ne asumăm răspunderile care ne revin și să putem răspunde de ceea ce am făcut în fața alegătorilor noștri și de aceea o să propun o schimbare a unei reguli absurde, după părerea mea, care cere ca comisarii care se prezintă uh, la alegerile europene să renunțe la funcțiile lor. Primii miniștri și miniștrii din țările noastre nu-și părăsesc postul când se prezintă la alegeri și nici comisarii europeni ar trebui să facă acest lucru. Dacă vrem o comisie responsabilă și apropiată de cetățeni, trebuie să îi încurajăm pe comisari să se întâlnească cu votul universal și cu democrația, practic. Domnule președinte, sunt la fel de tânăr ca proiectul european care anul viitor sărbătorește 60 de ani, în martie 2017. Sincer vorbind, un pic mai în vârstă sunt, dar acest proiect este un proiect alături de care am crescut, am trăit și căruia am consacrat întreaga mea viață. Din convingere și fără nicio ezitare. Tatăl meu credea în Europa, credea în stabilitatea pe continentul european, în dreptul lucrătorilor și în progresul social, pentru că înțelesese în ce măsură pacea este prețioasă și fragilă în Europa. Ieri care a trecut printr-un război împotriva voinței lui și împotriva voinței țării sale. Cred în Europa pentru că tatăl meu mi-a insuflat aceste valori. Dar ce transmitem noi copiilor noștri în momentul de față? Ce o să le lăsăm ca moștenire? O uniune care se ofilește și se destramă? O uniune care și-a uitat trecutul și care n-are nicio viziune pentru viitor? Copiii noștri, doamnelor și domnilor, merită mai mult. Merită o Europa care să le garanteze un mod, un stil de viață bun, care să-i apere și care să-i protejeze. Și în momentul ca noi, cetățeni, instituții, guverne, să ne asumăm cu toții răspunderea și responsabilitatea de a construi Europa împreună. Da, știu că există discuții referitoare la viitorul Europei, discuții între optimiștii uh, care acceptă tot și pesimiștii care se îndoiesc de orice în ceea ce ține de Europa. Europa are o misiune în sine. Între pesimiștii care nu văd decât probleme și declin și optimiștii care văd totul în roz, există totuși caia, calea voinței calea voinței a celor care nu uh, renunță, care nu își plâng de milă și care uh, vor să-i sprijine pe cei care vin uh, după noi. Vorbim despre o voință, voința celor care ne-au precedat și de asta avem nevoie. Fac apel la această voință și la voința noastră de a depăși diferențele care ne dezbină. Istoria nu ne va reține numele, Vom fi judecați doar în funcție de forța voinței noastre și de forța convingerilor noastre, care trebuie să fie integrale. Istoria nu-și va aminti de noi neapărat, istoria își va aminti de greșelile noastre. Haideți să nu ne facem vinovați de erori care vor pune capăt visului european. Mulțumesc!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 Vă mulțumim, domnule președinte al Comisiei. Pentru grupul Partidului Popular European, dau cuvântul domnului Manfred Weber. Brexit debate I spoke... În timpul dezbaterii pe tema Brexit am vorbit despre tânăra generație din Marea Britanie care vrea să aparțină în continuare Europei. Și azi vreau din nou să vorbesc despre tânăra generație care a beneficiat de o vacanță superbă. Peste un sfert de milion au uh, demonstrat uh, spiritul uh, european, au luat trenul în vacanță cu sistemul Interrail. Jurnaliștii de la săptămânalul german Spiegel au intervievat unii din un dintre acești tineri. Unul dintre aceștia era un tânăr britanic, Jamie, care a spus da, am votat să, pentru a rămâne în Uniunea Europeană și este teribil să simți, să vezi acum că nu mai suntem membri ai familiei europene. Un tânăr italian, Matteo, a fost întrebat uh, care dintre țările Uniunii Europene n-ar trebui să mai facă eventual parte din Uniunea Europeană. Și răspunsul său a fost, nici, despre niciuna nu se poate spune asta. Ce prostie! Ei bine, asta este atmosfera, doamnelor și domnilor, în rândul tinerilor din Europa care vor un viitor comun pentru Europa. Și acesta este și mesajul lui Jean-Claude Juncker în discursul său de astăzi. Îi mulțumesc lui Jean-Claude Juncker pentru discursul său de azi și mulțumesc comisiei pe care o conduce pentru excelenta muncă pe care a prestat-o în ultimele luni. Worauf kommen Sie jetzt in den nächsten zwölf? Și acum, care este miza următoarelor 12 luni? Oamenii nu vor o Europa dizbinată, vor doar să ne ocupăm de grijile lor, să găsim soluții la problemele pe care le avem și să ne concentrăm, să ne limităm la ceea ce Europa face mai bine, să nu ne băgăm nasul în toate problemele cetățenilor. Pentru noi, apărarea stilului de europe, eh, european de viață eh, înseamnă siguranță deci vrem un sistem informatic de intrare-ieșire și vrem un sistem de apărare a frontierelor noastre. Stilul, eh, modul de viață european înseamnă valori europene bazate pe moștenirea noastră iudeo-creștină. Vrem ca Europa să rămână așa cum este astăzi. Modul de viață european înseamnă solidaritate pentru noi, ca cei mai bogați să-i ajute pe cei săraci, să nu-i lăsăm singuri pe greci și pe italieni. Și modul de viață european înseamnă și putere economică. Un da ferm pentru uh, stimulente în inovare și în creștere. Modul de viață european înseamnă și economia de piață socială, impozite echitabile pentru toate companiile și de aceea din, punct din partea grupului meu vă mulțumim, domnule președinte, mulțumim comisarilor uh, pentru ultimele măsuri luate în acest sens. Modul de viață european înseamnă și creștere. Doar dacă avem șanse bune la export, doar dacă exportăm suficient, putem <clears throat> să creăm locuri de muncă pentru tânăra generație din sudul Europei și de aceea grupul meu spune un da ferm în favoarea CETA. Modul de viață european înseamnă și durabilitate. Datoriile și dobânzile le vor plăti copiii noștri. Asta nu este drept. De aceea trebuie să încetăm să mai acumulăm datorii noi. Modul de viață european înseamnă sinceritate. Turcia este un partener important și vrem o relație de prietenie cu Turcia. Dar din punctul nostru de vedere, o aderare de plină a Turciei la Uniunea Europeană nu poate funcționa. Și în cel din urmă, modul de viață european înseamnă și creativitate. Și vă mulțumim pentru propunerile pe care le faceți pentru protejarea drepturilor celor care creează conținutul noi vrem să le protejăm aceste conținuturi și în noua era digitală care a sosit. Și la sfârșitul acestei înșiruiri aș mai vrea să fac o propunere. Am citat uh, exemplul acesta de uh, Interrail. Ce-ar fi să oferim din partea Uniunii Europene fiecărui tânăr la împlinirea de 18 ani un bilet Interrail cu care să călătorească prin Uniunea Europeană timp, timp de 3 săptămâni? Iată, doamnelor și domnilor, ce ne propunem pe următoarele 12 luni. Dar săptămâna aceasta mai urmează și un summit european la Bratislava. Aș vrea să fac un apel la uh, un sfârșit de, uh, al populismului ieftin haideți să ne asumăm fiecare uh, partea de răspundere, partea de angajament pe care, uh, de care Europa are nevoie. În această perioadă de legislatură, Consiliul de Ministri a uh, desfășurat 148 de voturi legislative. Franța s-a abținut o singură dată și a votat mereu în rest în favoare. Cehia Republica Cehă și Polonia au votat o singură dată împotriva, în rest întotdeauna favorabil. Italia niciodată nu a votat împotrivă și întotdeauna a votat pentru. Dar în Consiliul de Miniștri, vă rog frumos, asumați-vă odată responsabilitatea, explicați oamenilor despre ce e vorba în Uniunea Europeană și terminați odată cu populismul acesta ieftin politicienii trebuie să fie convinși de ceea ce este important pentru ei, chiar și atunci când intră în opoziție cu convingerile lor. Și știți de unde ne putem inspira? Putem să ne inspirăm de la tinerii noștri europeni, de, de la generația interel, dacă îmi permiteți să o numesc așa. Da? Ei sunt aceia care ne arată că trebuie să luptăm pentru Europa fiecare zi din viața noastră. Și exact așa vom și face, doamnelor și domnilor. Mulțumesc! Da. Mulțumesc și acum în numele grupului SD are cuvântul președintele Pitela. Domnule președinte, președintele Juncker a făcut un discurs serios, responsabil, conștient. A vorbit clar referitor la situația după Brexit, a relansat planul de investiții, a spus niște cuvinte clare de deschidere în ceea ce privește flexibilitatea nu a pronunțat deloc termenul austeritate, pentru care și mulțumesc, a spus lucruri clare cu privire la combaterea evaziunii fiscale, a propus un program credibil pentru următoarele 12 luni, care vor fi cruciale pentru cetățenii noștri. Noi vă vom susține cu fidelitate și sprijinul nostru va fi condiționat de capacitatea de a pune în practică angajamentele de a fi constructor, cum ați spus dumneavoastră. În discursul dumneavoastră regăsesc o capacitate de răspuns, de reacție. După Brexit am auzit foarte multe declarații zgomotoase, lideri care spuneam spuneau suntem la marginea prăpastiei, Europa s-a sfârșit, nu o să o mai putem salva niciodată, după care tăcere. Sunt lideri care par somnambuli în mijlocul nomții, după care vine Tereza May, care în fața unui rezultat clar dar trist pentru noi, și anume rezultatul referendumului, la trei luni de la rezultat continuă să țină în suspans Uniunea. Dacă n-ar fi ceva tragic, ar fi de-a dreptul ridicol. Comisia a menținut profilul de politică economică ce ne place nouă socialiștilor și care dă mâncărimi încă. Luați niște antihistaminice, ult ultimilor ultrași ai austerității, ministrul Schäuble și prietenii lui. Mai spun asta încă o dată, dragă Weber, pe această direcție a retoricii oarbe, noi nu o să ne încadrăm niciodată. Suntem o forță progresistă, alternativă și conservatoare. Sunt niște momente extraordinare acestea pe care le traversăm. Trebuie și vrem să colaborăm cu toate forțele din Europa, din Parlament. Trebuie să lucrăm pe propuneri politice serioase pentru a înfrânge naționalismul promovat de așa zisa democrație patriotică. Eu a dat răspunsuri pozitive priorităților noastre, cel puțin multora dintre ele. Vreau să subliniez creșterea durabilă, locuri de muncă, moralizarea democrației europene, solidaritate, patru termeni cheie pentru valorile noastre care trebuie să fie coerente cu principiile noastre socialiste creștere durabilă, programe de investiții, trebuie să ne orientăm către investiții mai uh, puțin riscante și către durabilitate, finalizarea Uniunii Bancare, capacitate fiscale, triplarea Fondului de Ajustare la Globalizare, flexibilitate, discuții pe pactul de stabilitate fără rezerve și cu privire la pactul fiscal, fiscal compact, păstrarea politicii de coeziune, care este o piatră de temelie a politicilor europene. Nu putem să o scoatem din joc în niciun fel. Trebuie să avem un cadru financiar pe măsura provocărilor, nu reducerii fondurilor structurale pentru Spania și Portugalia. Europa nu trebuie să fie judecătorul care pedepsește, care sancționează. Europa trebuie să înțeleagă, să susțină și să unească. Trebuie să fie prietena cetățenilor. Trebuie să apere bunăstarea planetei. Lucru pe care ni l-a reamintit Jacques Delors, acest mare lider, luptă pentru valorizarea vieții economice, lupta împotriva fraudelor fiscale. Așteptăm directiva, ne-ați spus, taxele trebuie să fie plătite unde se face profitul. Nu e posibil ca un lucrător din Strasburg să plătească mai multe taxe decât o companie multinațională americană. Vrem lista neagră a paradisurilor fiscale, Vrem un cod de conduită mai ferm referitor la comisar și președintele Comisiei Europene, vrem agenda socială, mulțumim pentru directiva privind detașarea lucrătorilor, vrem garanția pentru copii, pentru tineret, vrem ca dumpingul să fie combătut și spun prietenilor populari, urmați lucrurile spuse de președintele Juncker cu privire la dumpingul social, pentru că el există în Uniunea Europeană. Haideți să-l combatem împreună, pentru că este o inegalitate socială acest dumping și directiva privind locurile de muncă precare și asigurarea europeană împotriva șomajului. Și închei. Migrația, politica externă, Federica Mogherini a meritat să fie adevăratul mister, ministru de externe pentru Uniunea Europeană politica comună pentru apărare bun, bine să continuăm cu pactul pentru migrație cu Africa. E optimă, e revoluționară această alegere, președinte Juncker. Și la fel și în ceea ce privește migranți, copiii migranți neînsoțiți și coridoarele umanitare, cooperarea serviciilor de uh, informații, Schengen pentru România, Bulgaria și Croația. Dragă domnule președinte, Comisia dumneavoastră are inteligența de a ne conduce într-o nouă etapă. Există un risc, un pericol invizibil și aproape impalpabil care se numește teamă, frică și o lume construită pe frică este o lume mai rea decât cea în care trăim acum. Și nu e corect să-i punem pe copiii noștri și pe noi într-o astfel de lume. Și ca să învingem teama, trebuie să dăm dovadă de inteligență politică, de hotărâre și de un mare suflet european. dau cuvântul acum din partea grupului ecr președintelui acestui grup domnul kamall. mulțumesc gianni. în iunie anul acesta britanicii au votat pentru părăsirea uniunii europene dar există și voci de nemulțumire care trec uh, dincolo de canal. Uh, și eu cred că să ne gândim că s-ar putea întâmpla să dorească și alții să urmeze. Grupul ECR trebuie să susțină acele state membre care doresc binele votanților lor. Și eu cred că există și Șofer care în clipa de față uh, nu acceptă semnalele în ce privește uh, controlul la frontiere. Noi uh, ne-am fi dorit mai multă integrare militară. Există mai multe solicitări de bani din partea statelor membre. Există din acest punct de vedere solicitări și din partea socialdemocraților tot mai mult și mai mult, dar cu cât uh, se construiește mai mult pe plan european, cu atât mai mare pare a fi distanța față de cetățeni. Deci, uh, cu cât uh, condamnăm și ignorăm scepticismul, cu atât dăm apă la moară și lui Le Pen sau altor voci trebuie eh, ca să nu împingem eh, votanții și contribuabilii în eh, mâinile populiștilor și al euroscepticilor. Această dezbatere trebuie să fie despre securitate, despre furnizarea de locuri de muncă, de oportunități pentru cetățeni. Grupul ECR crede că trebuie să avem nevoie de o mai mare colaborare, dar Uniunea Europeană făcând mai mai puțin poate să facă mai bine ceea ce îi revine pentru că uh, trebuie să fim un fel de rețea care acționează flexibil. Diversitatea este uh, un principiu european și trebuie să existe recunoaștere reciprocă, inclusiv în demersurile de armonizare și inclusiv în ce privește armonizarea uh, fiscală. Diversitate înseamnă să tratezi toate statele egal, dar în clipa de față anumite țări se consideră a fi mai egale decât altele. Să ne gândim și uh, în ce privește uh, atitudinea uh, Franței față de problemele bugetare. Vedem uh, că doamna Merkel, prin politica față de refugiați, într-un fel a încălcat niște principii europene. Deci, în loc de uh, a încălca din ce în ce mai multe reguli, uh, ce ar fi să putem acționa în bună credință și încredere reciprocă, să fim mai deschiși în demersurile de reintegrare în instituțiile europene? Trebuie să existe um, și um, decizii care se ia um, prin reprezentanții tuturor statelor, nu doar prin cinci uh, state care participă la luarea deciziilor sau a patru state. Deci Eh, trebuie să încercăm să arătăm respect față de toți. Grupul meu și cei care au ales reprezentanții grupului meu în 18 țări își doresc o nouă direcție, o eh, reformă Uh, care uh, să nu creadă că Uniunea Europeană are toate răspunsurile pe plan comunitar, să ne gândim la ceea ce a făcut Europa măreață, să creăm oportunități pentru cetățenii noștri. Din partea grupului ALDE dau cuvântul președintelui, domnul Verhofstadt. Mulțumesc, domnule președinte. Dacă am înțeles eu corect ultima intervenție, sursa naționalismului și a populismului este aici. Noi suntem, adică, sursa naționalismului și populismului. Dacă apere Europa, dacă aper perspectiva europeană, dacă aper civilizația europeană, atunci, iată, astăzi ești acuzat că ești sursa naționalismului și protecționismului. Este absolut ridicol, dragi prieteni, să auzi așa ceva. Absolut ridicol. Pe de o parte, este o mare problemă cu care ne confruntăm, pentru că, într-un sens, domnul Kamal are dreptate. Amplificarea populismului și naționalismului reprezintă o realitate pentru că o mare parte a populației europene nu mai văd Europa ca pe o soluție. E adevărat, e adevărat și ce a spus domnul Weber. Tinerii sunt pentru Europa, dar pe de altă parte avem o mare parte a populației care nu mai vede Europa ca pe o soluție. Și asta este adevărata criză în Europa deocamdată. Divizarea aceasta între generații, putem spune, între tinerii care cred într-un euro- viitor european și cei care uh, au mari probleme cu asta. De ce? De ce au probleme? Haideți să înțelegem. Deci nu tinerii, cealaltă parte a populației. Cred că e important să conștientizăm acest lucru. Pentru că vorbim despre starea Uniunii până la urmă. Oamenii au impresia că nu mai sunt uh, cei care își controlează viețile și nici politicienii nu mai sunt responsabili, nici la nivel național, nici la nivel european. Văd terorism, evaziune fiscală, criminalitatea internațională, fluxuri migratorii și așa mai departe și au senzația că nu sunt deloc protejați împotriva acestor lucruri. Din potrivă, uh, aud că se vorbește despre concurență, piață liberă, comerț liber și acestea sunt văzute ca surse de inechitate și inegalitate și nu ceea ce cred eu, și anume că liberul schimb comercial, concurența reprezintă o sursă de progres, oportunități pentru viitor. Și asta este problema, zic eu, pe continentul european. Și uh, lucrăm într-un mediu unde există acest decalaj, această prăpastie între generații. Oamenii și-au pierdut controlul asupra vieților și nu înțeleg sau nu mai cred că noi putem să controlăm lucrurile și să-i ajutăm trăiesc într-un astfel de mediu și de aceea apare naționalismul și populismul, care oricum nu apare doar în Europa, să fim sinceri. Domnul Trump în Statele Unite reprezintă un exemplu. Aici noi avem proprii naționaliști și populiști de la doamna Le Pen, la Mélenchon. Nu văd care este diferența între ei câteodată și cu toții spun același lucru și anume că ei pot oferi securitate, dar este fals acest lucru. Ne spun noi putem rezolva problemele, putem păstra problemele în afara teritoriilor noastre. Și așa rezolvă problema migrației, a schimbărilor climatice, toate problemele, după părerea lor, se rezolvă doar dacă punem garduri și ne protejăm. Dar nu este corect. Cum ții schimbările climatice în afara graniței tale? Cu ziduri, cu garduri sau teroriștii? Cum îi ții în afara frontierelor tale? Cu granițe naționale sau cu politici europene? Cum te ocupi de evaziunea fiscală și de companiile offshore? Poți face acest lucru doar dacă există politici supranaționale și instrumente supranaționale pe viitor. E adevărat, după părerea mea, că nemulțumirea, teama, furia cetățenilor noștri este că vine din această fractură. Fractură care, pe de o parte, ne arată că avem globalizarea lumii în care trăim și, pe de altă parte, politicile democratice, care sunt dezvoltate doar la nivel local și național, practic. Și după părerea mea, acest dezechilibru a stat la baza crizei financiare din 2008, pentru că piețele erau globale, dar politicile nu. Și acolo uh, e punctul slab al Europei în fața autocraților cum este Erdogan sau Putin și așa mai departe. Și de aceea eu cred că dacă vrem să dăm un adevărat răspuns pozitiv cetățenilor care se tem și dacă vrem să îi ajutăm să-și recâștige controlul asupra vieții, avem nevoie de soluții europene și capacități europene cât mai repede posibil, ceea ce nu înseamnă, ceea ce nu înseamnă să eliminăm democrațiile naționale, ci înseamnă să le suplimentăm și în același timp, după părerea mea, și putem spune asta foarte pe scurt, um, asta înseamnă că Europa nu este sursa, ci este contraponderea pentru globalizarea necontrolată și Europa este leacul împotriva cancerului reprezentat de naționalismul care afectează astăzi Europa. După părerea mea, Asta este analiza corectă și cred că ați răspuns aceste analize cu o listă de propuneri concrete. Și văd trei propuneri esențiale în această listă. În primul rând, Uniunea Europeană a Apărării. În sfârșit, este a treia încercare în acest sens, domnule Juncker. În 54 a fost prima refuz de adunarea națională franceză, dar nu vorbim despre asta. E bine că francezii acum revin asupra greșelilor lor din 54. În 2003 am avut o nouă încercare, dacă vă amintiți, și am eșuat și atunci. Și acum mă bucur că propunerea este deja susținută de guvernul polonez și maghiar, deci haideți să trecem la acțiune, pentru că, să fim sinceri, dacă nu, americanii vor asuma, își vor asuma răspunderea în vecinătatea noastră. Noi trebuie să facem asta, dacă nu, nu o să facă cum trebuie. Și, evident, dacă Trump va fi uh, ales, nu fac niciun fel de speranțe cu privire la disponibilitatea lor de a face ceva. De asta spun și o adevărată bună guvernanță pentru euro și economia europeană. Gianni și Manfred, haideți să fim sinceri, nu putem continua ca până acum. Pactul de creștere și stabilitate, ba vrem să-l aplicăm, ba Gianni spune că nu vrem să-l aplicăm. Realitatea este că știm cum stau lucrurile. Franța are un pact de stabilitate, dar nu are probleme de stabilitate și Germania, pe de altă parte, susțin acest pact, chiar dacă nu-l aplică. Deci trebuie să schimbăm lucrurile și vă încurajez, domnule Juncker, să insistați cu raportul celor cinci președinți, cu trezoreria, cu ministerele de finanțe, cu capacitatea fiscală în zona euro, cu convergența, cât mai repede posibil, pentru că jocul acesta cu pactul de stabilitate nu poate să mai continue, pentru că ne pierdem orice credibilitate în fața lumii. Și un ultim punct în intervenția mea este o politică comună pentru migrație și azil cât mai rapid posibil. Avem posibilitatea de a crea acest lucru, de a realiza acest lucru, avem curajul să o facem? Eu cred că există cadrul necesar. Haideți să vedem cum stau lucrurile cu Brexitul. Brexitul nu este o pierdere, ci mai degrabă o oportunitate, după părerea mea. De ce? Spun că este o oportunitate? Este o oportunitate pentru că guvernul britanic vrea să transforme Brexitul într-un succes, ceea ce e corect, e sarcina lor până la urmă, dar și noi avem o îndatorire și îndatorirea noastră, răspunderea noastră este ca Brexitul să fie un succes pentru Europa, pentru cetățenii europeni, și e posibil să punem capăt complexității dramatice a instituțiilor noastre. Și pentru mine, și aici și mă opresc, domnule președinte, Brexitul nu e un moment al pedepsei sau al răzbunării. Niciodată n-am fost pentru astfel de politici. După părerea mea, Brexitul este o reflecție a relațiilor solide dintre Regatul Unit și Europa și mai mult uh, este despre cum vrem să arate Uniunea Europeană în viitor. Asta e miza. Și mesajul meu astăzi este unul foarte clar și aici chiar mă opresc. Haideți Uh, să oprim cu depresia de ambele părți ale canalului și să oprim uh, acest gen de politică. Să folosim această ocazie nu pentru a ucide Europa cum unii și-o doresc, ci să reinventăm Europa. Mulțumesc! Am văzut, am văzut. Așezați-vă la locul dumneavoastră. Domnule Verhofstadt, uh, deputatul Batten uh, întotdeauna uh, face reclamație pentru depășirea timpului de vorbire alocat, dar de data asta chiar vrea, se pare că vrea să vă adreseze o întrebare. O acceptați? Vă rog, poftiți. Uh. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Verhofstadt, mai întâi vă felicit pentru numirea dumneavoastră în calitate de negociator din partea Parlamentului pentru Brexit. Întotdeauna vă ascult cu plăcere pentru că sunteți logic și consecvent și uh, întotdeauna arătați cum ar trebui să arate uh, Europa. Știți că aceleași lucruri uh, le-am, le susținem uh, cu noi toți în uh, campaniile noastre. Dar sunteți de acord uh, domnule Ferhofstadt, că, Uniunea Euro- că Regatul Unit ar trebui să părăsească Uniunea Europeană cât se poate de rapid, pentru ca dumneavoastră să puteți continua cu proiectele dumneavoastră, ca noi să putem continua cu uh, ceea ce ne-am uh, propus. Eu să știți că am uh, scris o carte despre cum se poate face foarte repede și necomplicat. Dacă acceptați, chiar v-aș face cadou un exemplar din acest volum. Vreau să-i mulțumesc uh, onorabilul, uh, onorabilului uh, coleg deputat pentru felicitările pe care mi le-a adresat. Dar ca să vă răspund foarte succint la întrebare, răspunsul meu este da. Domnule Zulic, ați cerut un punct de procedură? Vă rog. Domnule Schulz, vreau să întreb cum rămâne cu Eh, timpul de vorbire eh, și în cazul meu și în cazul altora eh, ați sunat clopoțelul deja la depășiri de 10-15 secunde. M-aș bucura dacă ați aplica aceeași măsură acum și celorlalți vorbitori. Mulțumesc. Domnule Zulic, nu știu, nu știu cât de des sunteți prezent în plen când eu sunt președinte de ședință. De obicei nu sunt criticat pentru faptul că Uh, tai din uh, timpul de vorbire alocat uh, deputaților, ci că, din potrivă, că sunt prea îngăduitori. Um, sigur că atunci când se are loc o dezbatere atât de importantă, atunci uh, uh, am îngăduință și am generozitate uh, față de vorbitori cum este domnul Weber, domnul Pitela, domnul Giefer Hofstadt și chiar și alții. Și acum dau cuvântul doamnei Zimmer. Mulțumesc, domnule președinte. Și vă mulțumesc și pentru faptul că ați anunțat încă de acum că uh, Eh, veți închide un ochi la eventuale depășirea timpului vorbire. Nu, nu, nu, așa nu credeam. Eh, nu așa intenționat, spune președintele. Se pune azi întrebarea, păstrăm status quo-ul astăzi și ne eh, administrăm în continuare greșelile de până acum sau vrem și îndrăznim oare să făurim o nouă Europa mai echitabilă? Credem că Casa Europeană trebuie eh, renovată, restaurată din temelii, nu doar retencuită. Casa Europeană trebuie să devină din nou locuibilă pentru cetățenii europeni cu eh, condiții de locuire decente, salarii din care se poată trăi, cu perspective de viitor pentru tânăra generație și cu o luptă împotriva sărăciei în rândul bătrânilor și lupta împotriva eh, eh, sărăciei care duce la pierderea locuinței. Ehm, dar în acest Parlament, cât și în alte instituții, nu asistăm decât la un artificiu de eh, pro, promisiuni. Nimeni nu a spus până acum că Europa trebuie să mizeze pe competitivitate, și nu trebuie ca creșterea economică pe care noi o vrem să fie realizată pe umeri și pe seama bugetelor naționale a PIB-ului fiecărui stat membru a bunăstării cetățenilor. Dacă nu modificăm, nu schimbăm această perspectivă pe care o avem astăzi în Uniunea Europeană, nu vom face altceva decât să ne învârtim în cer, să ne uh, să, să stagnăm, pentru că nu putem vorbi despre uh, locuri de creare de locuri de muncă, de creștere și în același timp uh, să uh, creștem flexibilitatea angajatorilor în ce privește piața muncii se pune întrebare, de, se, s-au întrebat mulți vorbitori de ce mulți uh, dintre noi uh, asistăm la uh, revigorarea naționalismului, de ce toată lumea se retrage, se cantonează la nivelul național și nu mai are încredere în Europa. Tocmai, tocmai această retragere în naționalism spre populismul de dreapta periclitează fundația Eh, pe care eh, s-a construit Casa Europeană și nu putem eh, de aceea să admitem o soluție parțială sau soluții de moment. Pentru mine există doar două soluții. O, trebuie ca Uniunea să devină mai democratică, să democratizăm cu adevărat Uniunea Europeană. Da? Și aici participarea comisarilor la alegeri nu este o măsură suficientă dumneavoastră, Comisia, aveți o responsabilitate enormă vis-a-vis -vis de inițiativele eh, cetățenești eh, din Europa. Ați, eh, ați creat o fundație democratică, un temei democratic pentru aceste inițiative. Trebuie să ne putem asigura că întrebările pe care le vi le adresăm azi dumneavoastră vor fi retransmise și Uh, Consiliului și vor fi ascultate de Consiliu. Predecesorul dumneavoastră, Barroso, a făcut ca uh, cei care conduc Europa astăzi uh, să fie, în primul rând, lobbyiștii. Deci, acum nu este suficient să-l calificați dumneavoastră pe domnul Barroso ca pe un lobbyist. Trebuie să faceți mai mult înțelegeți, vă rog, că cetățenii vor să uh, participe și ei la uh, procesele democratice, că nu doresc să se guverneze um, uh, peste capul lor fără, fără să fie băgați în seamă. Dumneavoastră vorbeați, spuneați că invit pe unul și pe celălalt, apelez la unul și la celălalt. La cine apelați dumneavoastră? Chiar dumneavoastră trebuie să faceți ceva. Oare se vor îmbunătăți lucrurile pentru că avem un Brexit? Putem acum oare cu Brexitul să facem lucruri pe care nu le-am făcut înainte? Dacă într-adevăr așa ar trebui să fie, atunci, atunci ar fi trebuit să spuneți, vrem să discutăm despre o asigurare de șomaj comună, vrem să discutăm... Președintele întrerupe, doamnă Zimmer, vă rog să încheiați. Deci avem așteptări mai mari, avem așteptări concrete din partea dumneavoastră și dacă ascultați aceste așteptări, atunci suntem și noi dispuși să colaborăm la acest proces. Vă rog să încetați să-i puneți pe cei de stânga în, același, în aceeași categorie pe, cu cei care ridică garduri electrice și de sârgă ghimpată. Mulțumesc! În numele verzilor are cuvântul doamna Rebecca Harms, președintă. Uh, stimate domnule președinte, stimate cetățeni, stimați cetățenii Uniunii Europene, pentru grupul meu politic, indiferent ce se discută în clipa de față, Uniunea Europeană, prin realizările ei, și cu părțile ei slabe, pe care le putem constata, constituie totuși răspunsul vis-a-vis -vis de naționalism. Pentru că noi în Europa am înțeles în ultimii 60 de ani că putem să ne apărăm interesele în comun mai bine, că putem să ne apărăm principiile și valorile în comun mai bine. De aceea această Uniune Europeană pentru noi este răspunsul chiar dacă uh, trăim acum în epoca globalizării globalizării. Eu știu că uh, doamna Mogherini și alții își doresc mai multe competențe la Bruxelles, dar toate la timpul lor. Eu sunt convinsă că nu trebuie întâi să operăm modificări instituționale, ci astăzi trebuie să uh, consolidăm și să recuperăm încrederea în Uniunea Europeană prin acțiuni concrete. Trebuie să existe încredere nu doar în Uniunea Europeană, ci și în uh, într-o societate de tip european, liberală, pluralistă, pentru că aceste lucruri sunt esențiale și s-au aflat sub presiune în ultimii ani. Noi, reprezentanții politicilor verzi, dorim ca cetățenii să aibă încredere într-o cale comună europeană. În ultimii ani am văzut cum o mică parte a celor care uh, trebuie să se refugieze uh, pe glob se îndreaptă spre noi și am văzut uh, ce probleme a creat acest flux de uh, migranți. De, din acel moment, în Uniunea Europeană am început să ne certăm, se polarizează politica Uniunii Europene. Uh, deci, eu cred că în grupul meu politic există convingerea că statele europene trebuie să-și asume obligația internațională de a acorda azil refugiaților. Dar Uh, privind spre Africa uh, sau privind spre Siria, dacă aș putea să mă rog, m-aș ruga ca acest armistițiu uh, din Siria să fie unul de lungă durată, pentru că noi trebuie și în afara Uniunii Europene să facem mai multe lucruri credibile. Eh, pentru că dacă nu găsim o concepție mai fericită a politicii noastre pentru Africa, atunci nici un fel de regulament privind acordarea eh, dreptului la azil sau de adăpostire a migranților nu va fi o soluție de lungă durată și cred că problemele se vor amplifica. Doamnelor și domnilor, s-a spus multe despre eh, solidaritatea în Uniunea Europeană, dar eu cred că un răspuns solid solidar la nefericirea uh, altor oameni cu care ne confruntăm în ultimii ani uh, constituie uh, o problemă pentru că Uniunea Europeană spre interior nu este solidaritară. Există probleme legate de bunăstarea cetățenilor din Uniunea Europeană, pentru că noi încercăm să îi salvăm pe migranți, dar în același timp există școli în multe state din Uniunea Europeană care se deteriorează, există probleme legate de terorism. Există atâtea motive pentru cetățeni să devină din ce în ce mai nesigure privind spre reuniunea la nivel înalt de la Bratislava, ehm, trebuie să ne gândim că Eh, trebuie să putem să ne bazăm pe colaborarea guvernelor din statele membre. Planul de investiții de care ați vorbit dumneavoastră, domnule Juncker, este bun, dar nu este suficient finanțat. Ne interesează uh, problema șomerilor în rândul tinerilor, dar prin soluții interrail, așa cum le propune colegul Weber, nu cred că putem rezolva problema șomajului. Trebuie să rezolvăm probleme legate de fiscalitate, trebuie să rezolvăm problemele legate de pactul de stabilitate în contextul combaterii șomajului în rândul tinerilor. Unul din marile proiecte verzi ale viitorului, o uniune în probleme climatice, climatică, ratificarea hotărârilor de la Paris, transpunerea în practică a tuturor deciziilor ar putea să uh, stimuleze uh, economiile din multe state membre, ar putea crea o dinamică din acest punct de vedere, dar trebuie să existe o gândire consecvență din acest punct de vedere. Noi, verzii, suntem deciși să promovăm marile cuceriri din Uniunea Europeană, că e vorba de protecția consumatorilor, de protecția datelor, multe altele, dar Așteptarea noastră față de comisie este ca aceste cuceriri uh, să poată să fie transpuse în practică și în negocierile uh, în cadrul CETA, de pildă, pentru că altfel veți pierde încrederea cetățenilor și uh, nu puteți să vă doriți acest lucru. Vă mulțumesc pentru atenție. Das Wort hat jetzt für îi dau cuvântul acum în numele grupului EFTD, domnului Faraj. Mulțumesc. Această tradiție anuală a discursului privind starea Uniune a fost uh, lansată de domnul Barroso, predecesorul dumneavoastră. Și sunt sigur că toată lumea e de acord cu mine că ar trebui să-l felicităm pe domnul Barroso cu privire la noul uh, său loc de muncă bine plătit la Goldman Sachs. E minunat, nu-i așa? Orice se întâmplă, domnule Juncker, uh, cei puternici vă vor apăra. Am ascultat ce a spus azi dimineață și tot ce vă pot să spun este că mă bucur că am votat să plecăm. E clar că nu se va trage nicio învățătură din Brexit. E clar că s-a aplicat rețeta normală, mai multă Europa și în acest caz mai multă Europa militară, o armată europeană, o apărare comună și deja aud în această instituție oameni care spun bun, americanii o să plece și va trebui să rămânem singuri cu structurile noastre militare. Nu știu cum stau lucrurile cu un proiect al păcii, da, mie mi se pare asta o mișcare foarte riscantă și nu o să schimbe creșterea rapidă a partidelor de opoziție din întreaga Europa, nu o să oprească uh, țările din Europa Centrală și de Est să spună nu cotelor de migranță ale doamnei Merkel și vom avea și mai multe referendumuri pe viitor, aș spune eu. Însă, în ceea ce privește Brexitul, ei bine, probabil aveți dreptate să fiți critici față de guvernul britanic. Sunt de acord, ar trebui să accelereze lucrurile. Dar um, e clar că Uniunea Europeană face deja pași înainte și deja v-ați găsit avocații de divorț. Și în numele Parlamentului European, Giver Hofstadt. El este omul care va negocia Brexitul. Și dacă ne gândim la clădirea aceasta ca la un în templu, domnul Verhofstadt va fi marele preot, un fanatic practic. Există doar un singur naționalist și ăla sunteți dumneavoastră, pentru că veți uh, drapele, imnuri, armate. Sunteți un naționalism UE și, sincer, dezamăgirea asta practic e o declarație de război în cadrul procesului de negociere. Dacă respectați dogma conform căreia accesul fără tarife reciproc uh, um, trebuie să existe pe piața unică și trebuie să permitem fluxul liber de oameni, atunci evident că ne veți duce către lipsa oricărui acord în ceea ce privește comerțul. Pentru Regatul Unit asta nu e rău, ba chiar e mai bine și mai ieftin față de uh, afacerile pe care le avem în prezent. Dar pentru sute de mii de muncitori din Germania sau producători de vinuri din uh, Franța, veștile sunt proaste pentru că suntem cea mai mare piață din lume și asta ar fi un profit. Și eu susțin că ce ne trebuie cu adevărat este să avem o abordare logică de bun simț și Parlamentul să recunoască că a făcut o greșeală și să găsească pe cineva care dorește cu adevărat ca Uniunea Europeană, ca Uniune, Regatul Unit să iasă din aceste discuții. Mulțumesc! pentru grupul enf marine le pen. domnule juncker rar am auzit un discurs mai plicticos insipid fără nicio viziune, lipsit de orice viață, o encefalogramă. Practic, a fost un elogiu funebru adus Uniunii Europene. Poate însă că ar trebui să Admitem că ați avut și un moment umoristic destul de reușit, unde v-ați prezentat ca erou al luptei împotriva optimizării fiscale sălbatice a companiilor. Dar haideți să revenim la esențial. N-ați văzut nimic, n-ați înțeles nimic din aspirațiile oamenilor către independență și libertate. Domnul Weber, îmi vine să spun, a prezentat aici ceva citește ce cred oamenii în ziare. Nu mai citiți ziarele, domnule Weber. Dacă vreți să știți ce cred oamenii, uitați-vă la rezultatele voturilor. Și spun asta cu destul de multă liniște, pentru că în Franța, țara mea, mișcarea pe care am onoarea să o conduc este primul partid în rândul tinerilor. Brexitul a spart practic un tabu. Britanicii ne-au dovedit că e posibil să ieși din Uniunea Europeană, ba mai mult să ieși în avantajul tău, previziunile catastrofale n-au fost decât niște minciuni. Regatul Unit se descurcă foarte bine, lipsa, șocul neîncrederii pe care le estimați s-a transformat într-un șoc al încrederii. V-ar fi plăcut, știm cu toții, ca britanicii să fie loviți de apocalipsă, ei bine, nu o să fie asta în viitorul apropiat. Soluția dumneavoastră apropie problemele spunând o mai multă Europa. Terorism, migrație, economie, agricultură, vă bazați pe Europa pentru a ne proteja. Dar Europa aceasta care ne protejează și spun asta cu mari, mari ghilimele, Europa în care nu crede nimeni, nu mai este decât o formulă magică fără niciun rezultat. Refuzând frontierele naționale numele Schengenului, lăsați să prospere traficul, lăsați să prospere infracțiunile, împiedicând ca națiunile să controleze migrația și asta duce la creșterea comunitarismului, islamismului și până la urmă terorismului. De ce ne protejează Europa până la urmă? De securitate? impunând o politică economică distrugătoare țărilor din sudul Europei. Pentru a salva euro și nu popoarele, ați redus la zero creșterea economică, ați dus la faliment multe companii și au dus șomajul spre e, eh, niște niveluri explozive. De ce ne protejează Europa de prosperitate? cereți mai multă Europa împotriva voinței popoarelor și asta riscă să crească tensiunile. Ați vorbit despre britanici, despre disprețul față de referendum, domnule Juncker, și asta este îngrijorător. De ce ne protejează Europa? De libertate? De democrație? E momentul să trecem la acțiune. Diferitele popoare europene au nevoie de un proiect pentru viitor, au nevoie de un destin al lor și doar comunitățile naționale pot să ofere acest lucru. Lăsați națiunile să se elibereze, lăsați-le să coopereze între ele așa cum o doresc, mai bine decât prin Bruxelles. Dați dovadă în sfârșit de democrație și lăsați oamenii să-și hotărască propriul destin. Frau Abgeordnete Le Pen. Stimată doamnă deputat Le Pen, domnul Cobon dorește să vă adreseze o întrebare. Sunteți de acord? Madame Le Pen. Uh... Doamna Le Pen, veți cere Frexit în viitorul apropiat, în cadrul campaniei prezidențiale? Eu cred că referendumul este cea mai bună unealtă. Deja de peste patru ani am spus că voi organiza un referendum pentru ca francezii să se poată exprima cu privire la ieșirea Franței din Uniunea Europeană în cazul câștigului alegerilor. Das Wort hat jetzt die Fraktions Dau cuvântul acum doamnei Doț, neafiliată. Thank you. Uh... Mulțumesc, domnule președinte. După decizia democratică a populației din uh, Regatul Unit pe 25 iunie, Marea Britanie și Uniunea Europeană trebuie să stabilească relații reciproc avantajoase, acorduri de cooperare, acorduri comerciale într-un context de securitate și prosperitate. Acesta uh, ar fi uh, pasul util atât pentru Marea Britanie cât și pentru Uniunea Europeană, pentru că noi suntem cea mai mare piață pentru autovehicule germane, de pildă. Realitatea este că Europa are nevoie de noi. Trebuie să conlucrăm într-o manieră nouă în uh, beneficiul reciproc. Regatul Unit este o mare națiune și um, va avea destinul propriu, dar Uniunea Europeană trebuie să rămână aliatul nostru. Aceste negocieri nu trebuie să eșueze până la urmă uh, fără să dea uh, roade. Trebuie să valorificăm oportunitățile, provocările și uh, cred că uh, și uh, pacificarea Irlandei de Nord a fost posibilă. Suntem recunoscători pentru asta, dar acum trebuie să valorificăm progresele care au fost înregistrate. În anii următori, Irlanda de Nord va trebui în continuare să rămână un Uh, al Europei, o regiune de pace și democrație în care să nu existe teroare și conflicte. Frau Kollegin Dott. estimată colegă Doț, domnul Tenoc dorește să vă adreseze o întrebare. Vă rog, aveți cuvântul. Uh, Northern Irlanda de Nord a votat să rămână în Uniunea Europeană Ați menționat faptul că va exista o graniță uh, față de Irlanda uh, de Nord. Cum se poate transforma într-o oportunitate această graniță dacă ne gândim că există cetățeni care uh, doresc să fie parte a Uniunii? Eu cred că va fi până la urmă și un risc pentru provinția dumneavoastră. Mulțumesc, domnule Teanu, pentru întrebarea dumneavoastră. Irlanda de Nord nu a votat să rămână, dar eu sunt mândră de faptul că sunt parte a Regatului Unit și Regatul Unit uh, în integralitatea sa a votat pentru Brexit. Eu respect această decizie și a restului cetățenilor din uh, țara mea. În Irlanda de Nord avem o situație în care s-ar putea ca Irlanda de Nord să fie singura parte din Regatul Unit care va avea și o graniță cu un alt stat membru al Uniunii Europene. Va fi o provocare, dar eu sunt sunt uh, încrezătoare că vom avea niște reglementări normale în ce privește tranzitarea acestei uh, granițe. Mulțumesc, doamna Doț. Îi dau cuvântul acum din partea Consiliului domnului ministru Corcioc. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați deputați, de obicei au cuvântul aici uh, pentru a reprezenta Consiliul. Uh, de data aceasta nu voi fi în măsură să fac acest lucru pentru că uh, tot ceea ce a arătat uh, și a prezentat comisarul Juncker ca program pentru următoarele 12 luni este cu un pas înaintea noastră. Vreau să mulțumesc însă pentru prezentarea unei agende pozitive. Mă bucur că numele președintele slovace pot să fiu aici eh, în această sală odată cu prezentarea discursului privind starea Uniunii Europene, pentru că eh, trebuie să suntem într-un moment în care trebuie să conștientizăm eh, provocările cu care suntem confruntați. Suntem știți de aceste provocări, să știți. Și dacă există un element pe care trebuie să-l abordăm imediat aici, este, acesta este incertitudinea. Trebuie să nu cădem victima populismului și sunt de acord cu președintele Juncker că populismul nu rezolvă probleme, ci creează probleme. După ce l-am ascultat pe președintele Juncker, um, pot să reconfirm uh, ca prioritatea uh, președinției slovace că vrem să obținem rezultate tangibile pentru cetățeni și vrem să oprim uh, fragmentarea. Un alt element pe care aș vrea să-l uh, uh, evidențiez, ați făcut mai mulți dintre dumneavoastră trimitere la summitul care va avea loc la Bratislava în această săptămână. Ce este la baza acestui summit? în urma votului din Regatul Unit, uh, șefii de state și de guverne au considerat că au nevoie de o discuție francă, deschisă, uh, la cel mai înalt nivel, pentru a discuta uh, cum trebuie să reacționeze Uniunea Europeană la decizia Regatului Unit. Eu nu cred însă că trebuie să ne temem de o astfel de dezbatere. Iar de altfel, a fost necesară încă de multă vreme Ehm, am convingerea că se va găsi un numitor comun eh, pentru formularea unei viziuni de viitor pentru Uniunea Europeană. Va fi un proces de reflexie care eh, va fi urmat eh, șase luni mai târziu de cea de 60-a aniversare a semnării Tratatului de la Roma. Șefii de state și de guverne se vor concentra în primul rând asupra migrației, și vă mulțumesc, domnule președinte Juncker, pentru faptul că ați apelat la președinția slovacă uh, să contribuie uh, la depășirea unor rezerve care au apărut în anumite țări vis-a-vis -vis de problema de migrație, cred și sper că vom putea elabora un concept de solidaritate la care se subscrie toată lumea. În al doilea rând, ne vom concentra asupra uh, securității interne și externe și, în al treilea rând, vrem să găsim o cale de a comunica mai bine conceptul european și ce înseamnă Uniunea Europeană pentru ca președinția slovacă să poată genera rezultate tangibile și pentru ca acestea să fie puse în aplicare, este nevoie de un acord interinstituțional. Tocmai de aceea vom colabora cu dumneavoastră uh, în temeiul scrisorii pe care ați transmis-o azi dimineața primului Fico. Sperăm, sperăm că până la sfârșitul anului vom avea o declarație comună cu Comisia și cu Parlamentul cu privire la prioritățile noastre legislative. Domnule președinte, domnule președinte al Comisiei, domnilor deputați, vă mulțumesc pentru atenție. <clears throat> În numele grupului PP dau cuvântul acum domnului Royal. Domnilor președinți, Vă mulțumesc și pentru că președintele Comisiei m-a pus pe gânduri în legătură cu bazele proiectului nostru european că a vorbit despre dificultățile cu care ne confruntăm astăzi și că răspunsul nu poate fi decât să avem proiecte concrete care să demonstreze că putem realiza acest proiect european. Spunea că împotriva populismului uh, nu putem să ne îndreptăm decât dacă uh, creăm credibilitate. Credibilitate înseamnă că respectăm propriile reguli. Tocmai de aceea Eh, trebuie să eh, avem înțelegeri cu grupul social-democrat care să fie respectate în ce privește pactul de stabilitate. Pentru că, până la urmă, noi am elaborat aceste reguli pe care trebuie să ni le asumăm. După aceea, eh, trebuie să luăm poziție împotriva populismului, nu să încercăm din când în când să notăm în aceleași ape. În ce privește TTIP-ul, CETA și alte proiecte, Ehm, ehm, trebuie să ehm, însemne că ceea ce considerăm că este corect să poată fi impus. Și după aceea trebuie să găsim soluții, nu discuții. Trebuie să fim practici. Ce furnizăm oamenilor ca răspuns în ce privește temerile lor legate de securitatea proprie? Cum putem uh, schimba uh, date uh, pentru a exista mai multă siguranță? Când este vorba despre traversarea frontierelor, ce schimb de informații există, ce certitudini pot avea cetățenii. Trebuie să facem pași concreți. Și nu în ultimul rând, cine își dorește o creștere economică în Europa, nu trebuie doar să dispună de bani, trebuie să creeze condițiile necesare pentru ca investitorii să fie atrași, să aibă încredere și din acest punct de vedere sunt încă multe de rezolvat în Europa. Trebuie să avem mai puține reguli, dar care să fie respectate. Îi dau cuvântul acum doamnei Rodriguez din partea grupului SD. Da, domnule președinte, Europa trebuie să rămână o construcție pentru cetățenii europeni care să-și poată controla viața într-o lume globalizată. Și pentru asta trebuie să venim cu soluții europene mai bune. În prezentarea dumneavoastră ați avut o contribuție semnificativă în acest sens, însă Parlamentul European a spus că trebuie să adoptăm o poziție foarte clară exact în acest sens. Și aș vrea acum să cer Consiliului European să ofere niște rezultate concrete la summitul de la Bratislava avem o foaie de parcurs și în centrul ei trebuie să avem un pilon social puternic pentru a ne asigura că toți cetățenii europeni se pot baza pe un set comun de standarde sociale referitor la condițiile de muncă și protecție socială. Și acest pilon social trebuie să fie dotat cu instrumente puternice pentru îndeplinirea standardelor sociale. Uniunea Europeană, credem noi, trebuie să devină din nou un motor pentru convergența economică și socială. Avem legea privind politicile de coeziune și cred că trebuie să terminăm, să încheiem Uniunea Monetară. Frau Pentru grupul CR, dau cuvântul doamnei Trebezius. Mulțumesc, domnule președinte. Stimate domnule președinte al Comisiei că nu vreau să fiu nerușinată sau nepoliticoasă, dar sunteți bătrân, sunteți obosit și păreți consumat. La fel ca și Uniunea noastră europeană care e pe cale să eșueze. Ce faceți dumneavoastră? Nu faceți decât să repetați niște fraze cunoscute, răsuflate. Nu ne așteptăm la nimic nou din partea dumneavoastră decât la o încercare de Uh, administrarea unor erori uh, administrative uh, pe care le-ați comis în trecut. Eu văd Europa într-o criză profundă, așa cum am trecut prin criza euro. Avem un șomaj în rândul tinerilor, avem de-a face cu Brexit, cu terorismul și Uniunea Europeană nu a găsit răspunsuri satisfăcătoare la aceste probleme. Dumneavoastră spuneți că vreți să explicați mai bine politica. Nu trebuie să o explicați mai bine, trebuie să faceți politică mai bună. Uniunea Europeană trebuie reformată și anume din temelii. Da, asta dacă vrem ca Uniunea Europeană să nu eșueze și dacă vrem să oferim un viitor copiilor noștri și vrem să oferim uh, răspunsuri pentru, la întrebările copiilor noștri. Nu știu dacă calea propusă de Giffer Hofstadt este calea cea mai bună. Nu știu dacă a fost fericită alegerea lui pentru, ca negociator pentru Brexit, pentru că Guy Verhofstadt este ca niciun altul cel mai fervent susținător al centralismului european. Eh, eu cred că o Europa a la carte ar fi soluția pentru viitor. Vă mulțumesc. Fracțiunea Vereinigten Linken, Herr Ferreira. Mulțumesc, are cuvântul eh, în numele GUE, domnul Ferreira. Signor Juncker. Mulțumesc, domnule președinte. Ieri, eh, Business Europe, Asociația Patronatului European, a publicat un document pentru reuniunea la nivel înalt de la Bratislava. Este vorba de despre uh, așteptările capitalului european. Același lucru se întâmplă la toate marile reuniuni europene și s-a reflectat și în discursul de astăzi. Trebuie să ne gândim că, de fapt, interesele capitalului sunt uh, apărate. Oamenii își doresc drepturi pentru viitor, la un loc de muncă, la un salariu mai mare, la uh, solidaritate europeană și ne gândim acum cât de incalificabil a fost gândul de a impune sancțiuni împotriva Portugaliei. Trebuie să ne gândim la situația lucrătorilor. Aceasta este adevărul asupra căruia trebuie să privim. Dau cuvântul acum din partea verzilor domnului Houston. Mulțumesc, domnule președinte. UE nu este perfectă. Președintele Juncker acceptă acest lucru și menționez și apreciez lucrurile care au fost menționate, cum ar fi crearea de locuri de muncă, conectivitate, justiție socială. Președintele Juncker ne-a spus că UE trebuie să susțină cetățenii și să implice solidaritatea. Scoțienii au votat în iunie să rămână în Uniunea Europeană, să con- continue să lucreze împreună constructiv pentru a face față provocărilor comune. Se fac eforturi în toate partidele din Scoția pentru a identifica toate mijloacele posibile de a proteja poziția Scoției, în special accesul la piața unică. Guvernul scoțian face eforturi pentru a convinge guvernul britanic să recunoască voința democratică a poporului scoțian și uh, să își formuleze pozițiile de negociere, dacă se ajunge la asta. Și Comisia, Consiliul și Parlamentul, sper, vor fi deschiși pentru a găsi o soluție creativă la faptul că voința democratică a scoțienilor a fost clar arătată. Mulțumesc pentru grupul FDD, are cuvântul doamna Ferrara. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, ne-ați spus cu un an în urmă că în Uniunea Europeană nu există nici Europa, nici Uniune. Astăzi ar trebui să fiți și mai convinși de asta. Ați vorbit despre o Europa ideală, despre solidaritate, despre un răspuns, despre nevoile cetățenilor. Păcat că modelul Europei este încă prea depărtat de cel actual. Politicile europene s-au dovedit eficace pentru a salva băncile, dar nu pentru a gestiona fluxurile migratorii sau pentru a garanta o creștere economică pentru toate statele membre. Uniunea Europeană este percepută ca un sistem de putere europene unde tehnocrații și lobiștii, elitele, condiționează procesele decizionale și în acest fel impun măsuri de austeritate, reduc rolul suveranității populare și a democrației, distrug uh, cuceririle statului social, favorează liberalizări sălbatice și dereglementarea pieței muncii, determină sau duc la sărăcie și cresc la nesfârșit inegalitățile sociale. Progresul social și economic a generațiilor actuale și viitoare, drepturile oamenilor, bunurile comune nu vor deveni eh, protagoniști absoluți ai politicilor europene. Și dacă nu, cetățenii vor continua să spună nu Uniunii Europene. Facțiune. Pentru grupul ENF are cuvântul domnul Salvini. Ma, elenesima far E AENA, farsă, mii de cuvinte în vânt, 3000 de morți în Marea Mediterană, 26 de milioane de șomeri în Uniunea Europeană și totuși oarecum populiștii și naționaliștii trec drept uh, dușmani europeni. Uh, trebuie să găsim un medic bun Oamenii normali din aceste instituții consideră că pericolul pentru 500 de milioane de europeni este terorismul islamic pe care dumneavoastră l-a ajutat și îl finanțați cu fiecare barcă ce ajută în Europa, pentru că milioane de euro cu fiecare barcă ajung în, bu- în buzunarele teroristilor islamici. Îl alimentați cu sancțiunile nebune împotriva Rusiei, care costă miliarde de euro și milioane de locuri de muncă, îl finanțați din bani Turciei, care, în schimb, nu ne dă nimic, alimentați furia populară luând uh, uh, puterea guvernelor alese legitim, cum este guvernul din Ungaria și din Polonia, pe care eu le respect în totalitate, țineți în viață o monedă greșită, criminală, cum este euro, și cred că este ultimul discurs pe care o să-l faceți, domnule președinte, în această instituție, pentru că, din fericire, cetățenii nu mai pot și populiști și naționalist, iată, încep să se trezească. Das Wort hat jetzt der Acum are cuvântul uh, deputatul neafiliat Zonebon. Mulțumesc, șeful. Uniunea Europeană s-a schimbat. Atunci când mi-am preluat uh, mandatul, am vrut să lupt pentru Europa uh, centrală puternică cu 27 de state satelite. După Brexit și ieșirea predestinată a Ungariei, Uh, Ungaria este și uh, uh, Uniunea Europeană este într-o situație și mai dificilă. Într-o Europa într-un care un stat membru refuză să primească impozite din partea lui Apple, nu mai putem vorbi despre solidaritate europeană. De aceea apelez la președintelui Irlandei. Dacă credeți, stimate domnule președinte al Irlandei, că Apple vrea să creeze uh, locul, locuri de muncă în Irlanda, vă înșelați. Apple a avut un singur Jobs, un singur creator de loc de muncă, Steve Jobs, dar ăsta a murit. Da? Dar dacă s-ar produce uh, iPhone-uri, atunci uh, ați putea într-o situație de tip win-win și ar câștiga cu toții. Iar domnule Juncker, ar, ați uh, putea să-l uh, convingeți pe comisarul noastră pentru agenda digitală uh, să nu mai, să nu se mai logheze odată la 90 de minute în rețeaua de telefonie mobilă germană pentru a o infesta cu tot felul de mesaje. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Zonebon, pentru discursul foarte interesant și mulțumesc că Eh, că mă numiți eh, șeful. Nici nu știam că sunt eh, șeful atâtor talentați deputați. Mulțumesc. Astăzi nu am uh, arătat optimismul obișnuit în prezentarea privind starea Uniunii, pentru că poate nu există motive atmosfera uh, este mai sumbră, um, există multe incertitudini, multe temeri de care beneficiază populiștii. Deci, uh, eu cred că până la urmă, în felul acesta, populiștii ne fac agenda există multe amenințări care, din nefericire, uh, acum sunt uh, într-un fel aprofundate legate de fenomenul migrației și uh, politica porților deschise. Eh, iată că eh, Nigel Farage eh, aici era poate singular, dar acum se găsesc și în multe alte țări persoane care, și personalități care îl imită. Eu cred că dacă oamenii încep să creadă că statele naționale sunt cele care pot să le ofere garanție, vom pierde bătălia, <clears throat> pentru că este o iluzie care eh, se va dovedi și o eroare eh, nu eh, trebuie să ne arătăm neajutorați sub umbrela diversității și până la urmă cred că Uh, ar fi o problemă. Domnul Jurek, domnule Lewandowski, Lewandowski dorește să vă adreseze o întrebare. A Juncker Mulțumesc, domnule președinte. Vorbeați uh, despre uh, discursul domnului Juncker. Nu s-a referit deloc la familii și la drepturile familiei și familiile sunt în criză. Avem o problemă demografică. Dumneavoastră sunteți populist. De ce vă este teamă să vorbiți despre familii? Pentru că uh, presupune obligații? Domnule Juncker uh, și-a ales subiectele și cred că a fost până la urmă un discurs uh, foarte potrivit, un răspuns potrivit la situația de astăzi. Mulțumesc. Domnul Stanișev are cuvântul. Thank you, President. Vă mulțumesc, uh, domnule președinte. Domnule președinte Juncker, ați avut o misiune dificilă să conduceți Comisia Europeană în vremuri dificile, atunci când cele pe care le credeam inimaginabile, totuși, uh, iată, se întâmplă. Brexitul, criza de migrație uh, sunt uh, niște provocări profunde, dar sunt doar simptome ale unui proces pe care nu putem ataca decât la rădăcină. Trebuie să uh, ne adresăm cauzelor acestei probleme. Europa Socială a căzut victima politicii de austeritate. Când ați fost ales președinte al Comisiei Europene, ați promis să schimbați această situație. Ați spus atunci că Uniunea Europeană are eh, statut, un statut social de triplu A. Încă nu suntem aici, domnule președinte. Ați spus în același timp că aveți un calendar, un program de acțiuni eh, în care veți prezenta inițiative pentru impunerea unor standarde sociale clare în toată Uniunea Europeană. Vă invit încă o dată, cu insistență, să uh, Uh, vă plecați cu toată atenția asupra uh, tinerilor din Europa. Este nevoie de un plan pentru tineri uh, care să cuprindă mai multe măsuri decât doar garanția pentru tineri, care să cuprindă și cultura, și educație, și protecția locurilor de muncă pentru tineri. Dacă veți începe să vă luptați pentru tineri, atunci există șanse ca Europa să-și revină. Mulțumesc, domnule Stanișev pentru grupul uh, ECR. Are cuvântul acum domnul Zile. Um, Mulțumesc, domnule președinte. Pe durata următoarelor 12 luni, toată lumea va obține ceea ce dorește, mai multă dimensiune socială, dar nu spuneți nimic despre austeritate, nu spuneți nimic despre pactul de stabilitate și de creștere pentru ca Regatul Unit să părăsească Uniunea Europeană cât mai repede Um, piața capitalului trebuie să se afle în altă parte și nu la Londra. Vreți să luptați împotriva inegalităților? Da, poate într-o anumită țară, dar la nivel european inegalitățile vor continua să crească, dat fiind că noua generație va uh, încerca să-și găsească acest uh, stil de viață în altă parte. Apărarea europeană. Vorbiți despre un nou fond, dar nu ne spuneți cum uh, Uh, va funcționa acest fond, cum va fi format. Ne planificăm operațiunile fără participarea Statelor Unite și a Regatului Unit. Și încă un lucru, n-ați spus deloc nimic despre Rusia. Um, veți plăti compensațiile pentru pierderile suferite de producători de lapte. Atât ați spus. Dar n-ați spus nimic despre Rusia, despre Crimea, despre faptul că există o agresiune la frontierele Uniunii Europene. Mulțumesc, doamna Matias, acum. Mulțumesc, domnule, doamnă președintă. Vorbim despre starea Uniunii, dar este vorba despre probleme concrete. Nu facem aici o listă de uh, Uh, dificultăți, uh, dar uh, ne gândim că și îndatorarea de stat a fost depășită față de limitele impuse, inclusiv în Germania și nimeni nu a impus sancțiuni. Acum Franța se află într-un deficit bugetar și la nivelul 2015 și 2016 și cred că nici împotriva Franței nu se vor impune sancțiuni, pentru că și Franța e Franța. Portugalia a trecut printr-un uh, proces uh, economic foarte uh, dificil și eu cred că s-au făcut eforturi pentru a respecta până la urmă Um, ceea ce s-a stabilit în privind îndatorarea bugetară. Și totuși Comisia amenință Portugalia cu sancțiuni. De ce stau lucrurile astfel? Nu vă e rușine, domnule președinte? Pentru un minut are cuvântul domnul Încrem. Mulțumesc. Starea Uniunii Europene este sub orice critică, indiferent ce spuneți, domnule Juncker oamenii își pierd încrederea în Uniunea Europeană și cea mai mare pierdere de încredere, iată, a avut loc în Anglia. Am văzut și cunoaștem rezultatul votului de acolo. Îi felicit pe englezi care uh, se eliberează de sub uh, povara pe care a reprezentat-o UE pentru ei. Sper că vom avea totuși o relație bună cu Regatul Unit. Acum, domnule Juncker, eh, propuneți o apărare comună și o apărare eh, mai bună a frontierelor noastre. Suedia întotdeauna a fost o țară neutră Uh, și uh, a fost un uh, fervent susținător al intervenției umanitare în diferite situații de criză, dar această neutralitate nu va mai fi posibilă în condițiile în care ne angrenați pe noi într-un sistem de apărare activ. Asta va face ca încrederea suedezilor în Uniunea Europeană să scadă și mai mult. Mulțumesc, domnul Vilimski, un minut. Mulțumesc, Mulțumesc stimate doamne, stimați domn. Comisia Europeană um, consideră că uh, se află acum uh, într-o situație existențială. De fapt, starea este catastrofală. Britanicii au spus, bun, vom părăsi Uniunea Europeană. Astăzi uh, s-ar putea să fie condamnați polonezii, dar din Luxemburg acum se formulează amenințarea excluderii Ungariei. Ne-am înscris pe o cale absurdă din acest punct de vedere. Gândiți-vă că un an în urmă s-a vorbit despre prietenie economie, despre cooperare, despre uh, un viitor în pace și cooperare. Astăzi, datorită centralizării, multe s-au schimbat, uh, au uh, apărut ranchiuni între noi. Uh, există probleme legate de politica vis-a-vis -vis de migranți. Uh, eu cred că trebuie să între interpretăm corect semnalul pe care Brexitul l-a dat. Trebuie să ne întoarcem spre statele de drept, spre principiul subsidiarității și suveranității și ă, în felul acesta cred că va exista încredere pe continent. Mulțumesc următorul vorbitor, un minut jumate, domnul Lamasur. Mulțumesc, doamnă președinte. Iată că se pun bazele unei prime Europe a apărării și asta trebuie să ne bucure. Dar să nu uităm, așa cum ați spus pe bună dreptate și dumneavoastră, domnule președinte al Comisiei, că mijloacele militare sunt un simplu instrument în serviciul unei politici externe. Pe bună dreptate ați dat exemplul Siriei și mai am încă alte două exemple. Care este politica noastră externă față de Rusia? Acordul de la Minsk n-a fost negociat de Uniune, a fost negociat de două state membre și dincolo de Ucraina. Situația din Caucaz, amenințările care există asupra statelor baltice, diplomația găunoasă a Rusiei, toate acestea reprezintă non-subiecte pentru Uniunea Europeană. Este de neacceptat ca la un sfert de secol după încheierea războiului rece să nu putem vorbi într-un singur glas cu Moscova. Al doilea exemplu, Libia. Ea a redevenit prima poartă de intrare a migranților și un teritoriu de repliere pentru forțele islamiste. Într-un efort de restructurare a țării, Statele Unite, Qatarul, Emiratele, Turcia, Egiptul trag fiecare în direcția sa și există și anumite state membre care o fac. Unde este Europa? În largul mărilor pentru acțiuni umanitare, asta e bine, da. Dar asta înseamnă că trebuie să acceptăm deciziile luate de alții în amonte. Dacă nu avem o politică comună, trebuie să găsim mijloace suplimentare, dar vom continua, dacă se întâmplă așa, să nu facem nimic împreună. Mulțumesc. Domnul Fleckenstein, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Dragi colegi, vreau să evidențiez un singur aspect din discursul domnului Juncker cetățenii Uniunii Europene au un dreptul la securitate. Securitate internă, cât și securitate externă. Și tocmai de aceea, domnule președinte Juncker, aveți tot sprijinul meu pentru o mai bună colaborare între serviciile secrete, cât și pentru o revigorare a politicii de apărare într-o nouă structură comună. Dar toate aceste eforturi trebuie să genereze mai multă eficiență și nu doar înarmare, fără sens. Deci toate aceste activități pe care le eh, prevedeți și le doriți sunt posibile și au sens doar dacă statele membre sunt dispuse să pună la dispoziție mijloace suplimentare. Securitatea frontierelor noastre externe, controlul asupra eh, intrărilor și ieșirilor, într-adevăr, au fost eh, neglijate în ultima vreme și trebuie să facem mai mult aici. Dar trebuie să fie clar și un alt lucru, că aceste elemente nu vor soluționa criza uh, refugiaților. Vor, vor uh, reprezenta poate o ameliorare în criza noastră de redistribuire a unor refugiați pe care avem deja aici și pe care controlăm acum mai bine. Deci trebuie ca Uniunea Valorilor pe care o tot uh, reiterăm aici să fie luată în serios de toate statele membre. Doar așa putem contracara Uh, fenomenele care ne uh, creează probleme. Pentru asta trebuie să bagi mâna în buzunar și să contribui la fondurile create. Peor ca un an. Domnule Juncker, Europa o duce mai rău decât acum un an. Atentate în Franța, în Germania, în Belgia, Brexitul. ul refugiații care vin, crește populismul, crește rata șomajului, crește scepticismul, crește senzația că sistemul nu mai funcționează. Instituțiile funcționează, funcționează Comisia, funcționează Parlamentul, dar ce nu funcționează de fapt este solidaritatea între statele membre și fără solidaritate n-ai cum să ai Europa, chiar dacă există instituții europene. Solidaritatea este practic instrumentul de luptă împotriva intereselor naționaliste. Asta am învățat în urma războiului și cum a spus domnul Weber și domnul Juncker, Solidaritatea este un mod de viață european, de care însă trebuie să se bucure toți cetățenii în egală măsură, nu unii mai mulți și alte mai puțini. Solidaritatea este respectarea angajamentelor față de uh, buget, dar nu trebuie ca unii dintre parteneri să penalizeze pe alții. Trebuie să înțelegem că Putin este o amenințare, dar restul trebuie să înțeleagă că imigrația masivă este o problemă comună. Piața unică înseamnă o economie unică și nu 28 de economii. Solidaritatea este 1 pentru 27 și 27 pentru 1. Europa solidarității trebuie să fie o Europa ca fiind singurul viitor posibil pentru europeni și de aceea vă felicit pentru discursul dumneavoastră și vă puteți baja pe sprijinul meu și al țării mele, Spania. Um, now one minute, Madam Fayon. Uh, I do apologize. Just apologize before you take the floor, Madam. I îmi cer scuze. Un coleg uh, uh, dorește să intervină printr-un cartonaș albastru. Acceptați, domnule gonzalez spun, Aveți 30 de secunde. Doamna Senda. Eh, eh, Mulțumesc, doamnă președintă. Domnule uh, González, credeți dumneavoastră că este corect ca guvernul spaniol să anunțe măsuri de reduceri pentru următorul an pentru a respecta cerințele Uniunii Europene? Credeți că aceste măsuri nu vor avea un impact negativ asupra categoriei cea mai defavorizate din populația spaniolă? Domnul Pons, mulțumesc, doamnă președintă. Cred că Spania, ca toate țările din Uniunea Europeană, trebuie să-și respecte angajamentele. Cred că dacă, sunt, dacă suntem o economie unică, trebuie să dăm dovadă de loialitate unii față de alții. Nu cred că Spania trebuie să fie sancționată, dar da, cred că Spania trebuie să fie la înălțime și să nu își încalce angajamentele. Dacă îți ții cuvântul, înseamnă că ești un bun partener și Spania este un bun partener. Doamna Faion, acum un minut. Mulțumesc, doamna președintă. Neîncrederea uh, caracterizează în clipa de față Uniunea Europeană, pierderea identității naționale. Mulți cetățeni uh, poate că nu mai sunt conștienți de această identitate. De ce? Pentru că prea mulți lideri, prea mulți politicieni au uitat care sunt valorile europene. Noi nu am reacționat imediat la violarea drepturilor noastre, valorilor noastre, uh, nici în afara Uniunii Europene. De asemenea, nu suntem o uniune socială, trebuie să ne bazăm pe solidaritate, pe democrație socială, nu pe secrete. Uh, Ehm, pentru că până la urmă ne vor depăși problemele legate de lipsă de securitate și eh, va fi eh, neglijat interesul cetățeanului. Da, solidaritatea în Uniune, domnule Juncker, o idee minunată, integrarea tinerilor este esențială. Este nevoie de optimism la nivelul socialismului pentru că pesimism, eh, societății pentru că pesimismul nu va rezolva problemele. Deci, uh, în lunile următoare ar uh, trebui să răspundem dacă populismul va avea câștig de cauză. Mulțumesc, domnul Cezau. Domnule președinte, intervenția dumneavoastră a fost clară și potrivită cu acest moment uh, cuvintele dumneavoastră ne fac să întrezărim o lumină după o criză. Un stat important părăsește proiectul european și așteptăm responsabilitate din partea lor. Zi după zi vedem că crește neîncrederea cetățenilor în Europa. Așa cum dumneavoastră a spus, vă cerem dumneavoastră, Comisiei și mai ales Consiliului, un salt semnificativ de calitate. E nevoie de ambiție, de obiective clar definite și trebuie să acționăm pe priorități, siguranță, migrație, locuri de muncă, protecția economiilor. Pe securitate trebuie să avem o protecție netă. Poliția de frontieră trebuie să fie și mai mult consolidată, domnule președinte, dar avem nevoie de o armată și de o politică externă cu adevărat comună. Aceste acțiuni sunt necesare doar pentru a continua să menținem pacea pe care o avem de mulți ani și care ne-a permis să rămânem împreună. Șomajul, în special în rândul tinerilor, a depășit 20% și în țara mea se apropie de 40%. Planul de investiții dă primele rezultate. Bun, e bine că am auzit consolidările pe care le-a spus, ba chiar să triplăm uh, volumul și să stimulăm creșterea și locuri de muncă, cred că ar fi bine. Protecția economiilor trebuie să fie garantată. Credem cu bail-in am protejat toți cetățenii și toate bugetele statelor europene, Europa are nevoie de poziții concrete, de răspunsuri rapide. Nu e nevoie de întâlniri la nivel înalt în trei. Domnule președinte, acum e momentul să acționăm cu forță și hotărâre. Mulțumesc, doamna Van Baremt, un minut. Ehm, Mulțumesc, doamna președinte. spuneați, domnule președinte al Comisiei, că doriți să faceți propuneri pozitive. Da, este foarte binevenită inițiativa, pentru că după Brexit nu trebuie să ne dădăm unei depresii colective. Trebuie să găsim răspunsuri concrete la provocările care stau în fața Europei. Spuneați chiar dumneavoastră că nu există suficientă Europa socială. Da, dar pentru asta trebuie să găsim soluții și pentru dumpingul social și pentru șomajul în rândul tinerilor. Într-adevăr, atenția eh, pentru tineret este esențială pentru că tinerii susțin proiectul european, dar eh, trebuie să sprijinim și eh, economia. Și aici vă critic, ați menționat multe proiecte, dar în clipa de față economiile noastre regresează. Este nevoie de un alt tip de industrie pentru a crea locuri de muncă și dacă ne dorim investiții suplimentare, investițiile trebuie să fie adecvate acestui moment. Mulțumesc. Domnul saier. Doamnă președinte, președintele Juncker a vorbit despre siguranță și securitate și Partidul Popular European se bucură că președintele Juncker a devenit comisarul securității interne și este important ca și Parlamentul să urmeze această poziție propun ca uh, Parlamentul să creeze o, comi- o comisie internă pentru uh, securitatea internă. Uh, securitatea internă apare doar ca o oglindă a problemelor puse de terorism și de. dar nu trebuie să aducem, domnul președinte, să aducem prin imigrație răul în, și insecuritatea în Uniunea Europeană, ci trebuie să stopăm imigrația ilegală. Trebuie să consolidăm frontierele externe și nu considerăm că este cinstit faptul că cei lăsați să treacă ilegal sau cei invitați încoace sunt acum redistribuiți cu cote fixe și rigide. Ne-am bucura și maghiare s-ar bucura dacă nici alte popoare n-ar trebui să se teamă de o astfel de perspectivă. Dacă ați organizat și dumneavoastră un referendum, ați primit și dumneavoastră răspunsuri cinstite. Question. Domnule Sayer, uh, domnul Ceci uh, dorește să vă adreseze o întrebare cu cartonaș albastru. Acceptați? Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Nu știu cum de nu s-a rupt peste noi bolta acestei clădiri când în numele Partidul Popular European, colegul meu deputat vorbește despre dimensiunea umană și despre drepturile umane în această criză. Când uh, din bani publici uh, s-au uh, finanțat campanii publicitare în care în țara mea, în care fotografia domnului Juncker apare pe lângă unele imagini legate de acte teroriste. Deci cum poate domnul Sayer să vorbească în aceste condiții despre o poziție umană? Doamnă președinte, o, este o întrebare la care, pe care trebuie să o formulați în 30 de secunde și la care puteți răspunde în 30 de secunde. Here any question. Doamnă președinte, n-am auzit nicio întrebare. Mulțumesc. Trecem acum la doamna Toma. Un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să citez un poet francez care spune că nu există dragoste, ci numai dovezi de dragoste. După Brexit, domnule președinte al Comisiei, mă tem că declarația dumneavoastră de dragoste pentru Europa nu ajunge. Va fi nevoie de dovezi. De câți ani așteaptă cetățenii pilonul social european? Nu e de mirare că nimeni nu mai crede în el. Și atunci, cum ne putem bucura că am blocat 80% din legislația europeană? Da, Europa așteaptă fapte și uh, nu avem suficiente probe bugetare și această lipsă de mijloace contribuie la imobilism. Când vedem această lipsă de coerență între vorbe și fapte, așteptăm o uh, apropiere între declarații și fondurile bugetare, începând cu revizuirea CFM și cu un nou buget pentru 2017. Ne așteptăm ca fiecare nouă decizie politică, ca cele pe care le-ați anunțat dumneavoastră astăzi și cu care suntem de acord în legătură cu securitatea, frontierele și apărarea, să fie însoțită și de noi resurse bugetare. Refuzăm reducerile bugetare care sărăcesc cercetarea, investițiile de mâine pentru uh, a finanța investițiile de astăzi. Dorim o finanțare a garanției pentru tineret, pe care ați citat-o chiar dumneavoastră și pentru care Comisia nu a angajat niciun euro în bugetul pe 2017. Președinta, nu mai aveți timp. Doamna Toma, domnule președinte și domnule președinte al Consiliului, așteptăm o inițiativă pentru a se introduce noi resurse proprii și o propunere și o negociere cu fiecare Parlament Național. Vă mulțumesc și vă rog să mă scuzați. Thank you, colleagues. I am guided. Mulțumesc. Uh, da, mă uh, ghidez după principiul flexibilității al președintelui, dar trebuie să respect și timpul. Așadar, are cuvântul domnul Rangel. Un minut, vă rog. Mulțumesc, doamna președintă. Domnule președinte al Comisiei Europene, aș dori să vă felicit pentru discursul pe care l-ați susținut și mai ales în ce privește prioritățile Uniunii și măsurile concrete care sunt necesare de îndeplinit. Însă am uh, să vă pun imediat și o întrebare, că dumneavoastră vă preocupă, pe dumneavoastră vă preocupă foarte mult populismul și euroscepticismul, însă ce constatăm noi dacă vedem telejurnalele, citim ziarele, auzim ce se vorbește pe coridoarele instituțiilor europene? Se vorbește de posibilitatea de a reduce fondurile structurale sau de a le suspenda pentru Spania și Portugalia, țări care au făcut sacrificii enorme, care sunt uh, complet disponibile în sensul uh, atingerii obiectivelor. Ne ar trebui să fie sancționate în acest gen. Dacă Comisia crede că statul portughez nu trebuie să fie sancționat, atunci da, trebuie să fie sancționat, atunci trebuie să se gândească la poporul portughez, la întreprinderi, la universități. Acestea nu pot fi penalizate cu suspendarea fondurilor. Asta nu ar face decât să uh, ducă la creșterea populismului în, acest, uh, în această țară și ar da apă la moară celor care se împotrivesc proiectului european și integrării. Mulțumesc și acum domnul Weidenholzer, un minut. Europa nu este într-o stare bună, dar acesta nu trebuie să fie un motiv să ne bucurăm de răul altuia. Unii colegi nu, nici nu au încercat să își ascundă bucuria aceasta de răul altuia. Nu am fost aleși ca să fim distructivi. Sarcina noastră este să rezolvăm probleme. Trebuie să abordăm dificultățile ca pe niște provocări. Europa trebuie să combată dificultățile. Problemele sunt evidente, criza migranților, uh, șomajul, problemele economice și multe altele. Trebuie să uh, le ținem sub control și să privim către înainte. Domnule Juncker, mă bucur că ați vorbit despre uh, crearea viitorului digital. Digitorul, viitorul digital nu poate să fie decât european. Este un proiect foarte important pentru piața unică. Garantează locuri de muncă. Am văzut de asemenea că este necesară protecția datelor și e clar că noi, europenii, putem uh, stabili standardul de nivel global în acest domeniu. Mulțumesc, domnul Caras, un minut. Doamnă președinte, domnule președinte, doamnelor și domnilor, Domnule președinte Juncker, în discursul dumneavoastră privind starea Uniunii și în planul de acțiune concret pe care l-ați uh, descris, ați fost la înălțimea așteptărilor noastre, pentru că ați spus lucrurilor pe nume. Mulți uh, politicieni abuzează de temerile oamenilor și uh, nu recunosc importanța deciziilor comune luate la nivelul Uniunii Europene. E important să plasăm cetățeanul în prim plan și să ne depășim divergențele și să lucrăm împreună și nu unii împotriva altora. Populismul, naționalismul duc la o pierdere a credibilității Uniunii Europene. E foarte important să transmitem un semnal de acțiune solidară. Pentru că acum e important ca toate statele membre să se pronunțe pentru o securitate comună, pentru uh, mai multă dezvoltare și ocupare, pentru planul de investiții, pentru planul pieței digitale, pentru apărarea migranților, pentru repartizarea migranților. Toate aceste politici trebuie realizate împreună. Domnul Corbett, un minut. Madam President, Doamnă președinte, Europa se confruntă cu multe probleme, printre care și Brexitul. Și este probabil un caz mm, absolut emblematic de divorț, uh, acela în care ne-am grăbi și ne-am pripi ambele părți. Problemele sunt imense. În fiecare zi apar noi și noi probleme care nu au fost niciodată menționate de cei care doreau să părăsească UE în timpul campaniei uh, de referendum și Regatul Unit nu a declanșat articolul 50 pentru că nu știe guvernul doamnei mei ce vrea să facă de fapt. Și bineînțeles, marea problemă este dacă dorește într-adevăr să încerce să rămână pe piața unică, dar bineînțeles că trebuie să accepte toate regulile care însoțesc piața unică sau din potrivă dacă vrea să plece cu totul și o să fie multe alte tarife vamale și alte obstacole este foarte clar că este un chestionar cu uh, alegeri multiple și se poate alege pe o cale sau alta. În orice caz, cetățenii care au hotărât să uh, plece din Europeană nu vor fi mulțumit. Brexit nu este o chestiune ușor de, rezultat, uh, de rezolvat nici pe plan britanic și nici pe plan european, pentru că, în orice caz, frica și teama continuă să fie accentuate. Domnul Schmidt are un cartonaș albastru, acceptați? 30 de secunde, vă rog. President, thank you. I'd, uh... Doamnă președinte, mă bucur că domnul uh, Corbett a adus un uh, omagiu propriului său spirit european, uh, confirmat de-a lungul uh, anilor. Și eu condamn pe cei care au hotărât să părăsească UE în campanie și au spus atâtea minciuni, însă sunteți de acord cu mine că trebuie să avem o viziune comună britanică în ce privește Brexitul uh, și pentru a reprezenta un interes comun pentru Londra, Gibraltar, Scoția și așa mai departe. Și marea uh, chestiune trebuie să fie flexibilitatea și pluralitatea britanică pentru o poziție comună și pentru a putea să discutăm așa cum trebuie cu prietenii noștri europeni. <clears throat> Domnul Corbett, sunt de acord pe deplin că această situație a declanșat o serie întreagă de probleme care nu au fost absolut deloc uh, Uh, anticipate și este foarte clar că eu nu am fost numit de cineva care mi-a dat mandat să ies din Uniunea Europeană. Este o situație foarte dificilă, toată lumea trebuie să lucreze împreună, Marea Britanie și cu Uniunea Europeană și sper că la un moment dat oamenii vor observa într-adevăr care e realitatea Brexitului și nu vor mai fi îmbătați de promisiunile din campanie, cum că tot o să fie grozav și o să fie un paradis după ce părăsesc Uniunea Europeană și mulți din britanici chiar se gândesc că s-ar putea să-și schimbe părerea. Doamna Suița. Oh. Mulțumesc, doamnă președinte. Dați-mi voie să îl parafrasez pe Manfred Weber care spunea că trebuie să nu mai folosim populismul împotriva celor de la Bruxelles. Obligația noastră ca politicieni este să transmitem vești pozitive despre Uniunea Europeană. Și vreau să vă mulțumesc, domnule Juncker, pentru discursul dumneavoastră. Cred că felul în care ați vorbit este felul în care ar trebui să vorbim cu toții în parlamentele naționale și nu doar aici, în acest parlament. E adevărat că încrederea în Europa a început să se erodeze după Brexit, dar nu a fost distrusă. Uniunea Europeană nu poate să fie izolată, nu poate să lucreze singură. Problemele sale nu se pot rezolva doar la Berlin și la Paris, ci și la Atena, la Madrid și la Zagreb. Și aș vrea să vă amintesc că domnul Plenković, colegul nostru, va fi noul premier croat, și sunt convinsă că Croația își va aduce contribuția la politica externă europeană. Domnule Juncker, vă garantez că noi vă vom ajuta să atingeți obiectivele noastre comune. Și în concluzie vreau să vă mulțumesc pentru că ați pus accentul pe uh, drepturile egale ale lucrătorilor, indiferent de locul unde se află, și pe salariu egal. Acest lucru respectă solidaritatea Uniunii Europene menționată de 16 ori de dumneavoastră, după cum ați spus. Doamna Toia, un minut. Grație. Noi protagoniști... Mulțumesc, uh, doamna președinte. Sigur că nu suntem uh, eroi în uh, ochii oamenilor de pe stradă și poate că Uh, provocările ne depășesc forțele, dar de noi va depinde o judecată istorică, pentru că peste câțiva ani oamenii vor ști dacă Europa, față cu criza, sa, criza cea, cea mai gravă, a renăscut sau s-a dizolvat. Juncker a făcut foarte bine că ne-a reamintit acest lucru. Responsabilitatea noastră de astăzi nu e legată de uh, viața de zi cu zi, viața noastră politică, ci e legată de această întâlnire istorică. Deci, să nu mai stăm cu mine în sân, domnule președinte și domnule președinte al Consiliului. După Brexit, multe politici europene trebuie să se schimbe, începând cu cea economică, unde de acum e clar că pactul nu este uh, sacru, ci sacră ar fi o capacitate fiscală a Uniunii, o politică de creștere și atunci când pactul se aplică în mod inteligent, nu ne face să ne pierdem credibilitatea, ci din potrivă. Cetățenii au mai multă încredere în noi. Vreau să mai spun încă ceva, domnule președinte. Uh, în primul rând, echitate fiscală. Cred că e primul pas uh, spre o luptă neîndurătoare împotriva evaziunii și eludării și apoi o taxă socială. Avem o propunere, asocie, uh, asigurarea pentru șomeri. Apoi, să fie asta un punct al politicii sociale europene, ca să demonstrăm că noi și dumneavoastră credem în toate astea și am încredere că dumneavoastră credeți, să demonstrăm că noi ne ocupăm de dreptul la demnitatea a celor mai vulnerabile. Să adoptăm această propunere a domnului Padoan, că e sustenabilă financiar, se poate realiza și să devină un uh, punct cardinal al politicii europene. Bulman, bun Mulțumesc. Și acum domnul Bulman, un minut. Domnule președinte al Comisiei, ați spus pe bună dreptate că multe lucruri în Europa nu merg acum cum ar trebui să meargă. Și în multe domenii ducem lipsă de solidaritate atât de necesară. Chiar și atunci când grupul nostru spune pe bună dreptate că aveți o agendă curajoasă, mergeți înainte, continuați o Europa curajoasă, dar știm că nu puteți dumneavoastră să faceți totul. Multe sunt de făcut la nivel național. Vorbiți de o politică inteligentă. Aș vrea să vă amintesc de un element pe care grupul meu l-a adus în discuție acum cinci ani când am vorbit despre pactul de stabilitate și creștere. Trebuie să ne hotărâm dacă vrem realmente să combatem uh, șomajul la tineri printr-o politică de ocupare pentru tineret sau vrem să ne batem joc. Vrem să investim în tehnologii de viitor sau în epoca oțelului. Vrem uh, realmente să fim solidari față de migranți, să le oferim un uh, un nou cămin? Sau vrem doar să uh, introducem tot mai multe prevederi administrative? Eu cred că aici e mult potențial de creativitate. Trebuie să ne modificăm reglementările financiare pentru ca Comisia să poată să conducă la modul inteligent. Asta așteaptă grupul nostru de la dumneavoastră. Vă mulțumesc. Un minut, doamna Garcia Perez. Mulțumesc, doamnă președintă egoismele naționale cresc din ce în ce mai mult, valorile europene scad, direcția nu e clară, criza continuă. Asta ar fi rezumatul Europei de astăzi, o panoramă îngrijorătoare, dar noi putem să o schimbăm, pentru că doar cu un efort comun vom salva proiectul european, pentru că criza economică, cea a refugiaților, criza migratorie, criza securității, nu își pot găsi răspunsurile decât printr-o soluție comună. Și a sosit momentul ca și Comisia Europeană și domnul Juncker, conducătorul ei, să înfrunte pe cei care nu ne susțin și care blochează inițiativele comunitare. Poate că suntem incomozi, poate că vă criticăm și vă cerem mai multă severitate, cerem un pilon social, o politică monetară fiscală mai dreaptă, drepturi pentru lucrători. Noi vom uh, opune blocării de fonduri pentru Spania și Portugalia, dar o vom face în cooperare cu dumneavoastră dacă vă respectați angajamentele și țineți cont de propunerile noastre. Să nu permitem să uh, se năruie speranța în visul european și totuși să credem în continuare că e posibil să schimbăm Europa. Thank you. Now, colleagues, we... Mulțumesc, dragi colegi. Trecem la procedura intervențiilor spontane. Avem uh, un număr însemnat de colegi care doresc să ia cuvântul. Doamnă Beres, e un cartonaș albastru, vă rog. Nu, e la intervențiile spontane. Vă adăugăm pe listă. Dau acum cuvântul domnului Piotoș, vă rog. Un minut, dar voi fi foarte strictă să respectați timpul, vă rog. What, what was the name? Yes, sorry, it's your sorry. Yeah. Dumneavoastră sunteți. N-am vrut să vă spun uh, numele, numărul de pe cartonaș. E vorba de numele dumneavoastră, nu-l puteam să-l pronunț. Mulțumesc foarte mult! Într-adevăr, doamnă președinte, multe inițiative se preconizează, aș avea două idei. În primul rând să vedem ce facem cu relația noastră cu Turcia, care este o țară importantă, foarte importantă, cu care trebuie să cooperăm. Însă, probabil că Turcia nu se va alătura niciodată Uniunii Europene. Și este cumva uh, într-un fel de peri- periferie, dacă se întâmplă treaba asta, Brexitul va fi o idee care inspiră și alte țări. Este foarte clar că trebuie să ne gândim la aceste posibilități de val antidemocratice. Bineînțeles că bugetul trebuie să fie crescut în anii viitori, astfel încât economia europeană să fie cât mai mult o economie digitală, cu cercetare, cu inovare și un program așa cum se cuvine pentru tineret, pentru angajarea tineretului. Putem să facem treaba asta. Uh, întrebarea este dacă chiar vrem să facem acest lucru. Mulțumesc, domnule Chiotoș. Domnul Opes Aguilar are un minut señora presidenta. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule președinte al Comisiei, dumneavoastră ați spus că nu suntem într-o situație mai bună decât cea de acum un an. Și de când a început dezbaterea despre starea Uniunii cu președintele uh, Barroso și intrarea în vigoare a tratatului de Lisabona, nu există simptomă mai proastă decât deteriorarea Uniunii, de, a, un, deteriorarea Uniunii Europene decât Brexitul și uh, distanța și divorțul dintre vorbe și fapte. Discursurile dumneavoastră merită aplaude aici, însă faptele uh, merită uh, într-adevăr neîncrederea cetățenilor și reproșurile lor. Și dintr-un motiv simplu. Creșterea economică e rahitică. Iată, asta arată insuficiențele planului Juncker. Șomajul uh, tinerilor e masiv, ceea ce ne arată carențele garanției pentru tineri, despre care n-ați vorbit. Uh, nu s-au respectat angajamentele de solidaritate. Asta ne arată amenințarea penalizării Spaniei și Portugaliei. Sunt două țări care totuși au o mare vocație pro-europeană, uh, să nu crească neîncrederea în Europa, sper criza refugiaților nu este corect uh, numită. Iată ce se întâmplă. Scade solidaritatea, referendumul în Ungaria. Problema e că nu există lider. Europa are o unică șansă. Alegerile din 2019, dacă nu va fi prea târziu. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, știți, există o problemă tehnică cu ceasul, deci voi încerca să cronometrez eu dacă nu uh, reglăm ceasul electronic. Vă rog, doar un minut. Doamna Ford acum. Mulțumesc. Domnule Juncker, ați menționat uh, uciderea uh, teribilă um, din motive de ură uh, care s-a întâmplat recent. Au fost arestate șase persoane în acest caz, dar, domnule Juncker, nu ați menționat sutele de persoane din Hallow și Essex care sunt unite și condamnă împreună această crimă. Majoritatea britanicilor doresc o negociere liniștită și pașnică pentru uh, a regla viitorul nostru și viitoarea relație cu Uniunea Europeană. Există clivaje enorme între părți ale Uniunii Europene și dacă vom fi forțați să rupem Regatul Unit din piața unică fără un plan pe termen lung, vor fi consecințe foarte grave pentru întreaga Europa. Negociatorii de ambele părți ale canalului Mânecii trebuie să uh, lucreze suficient de ponderat și uh, cu suficient timp la dispoziție. Și, doamnă Gheorgheva, ați fi grozavă la ONU. Mulțumesc. Domnul Maștulca spune președinta un minut. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Da, vedem așa o umbră de autocritică în discursul dumneavoastră și, pe de altă parte, o lipsă clară de măsuri pentru a contracara criza sau crizele, pentru că sunt mai multe crize care se sfășoară în paralel. Iată, la migrație nu s-au găsit soluții pe măsură uh, o situație în care majoritatea cetățenilor din Regatul Unit vedem că nu își găsesc un, Europ, un uh, viitor în Europa, diviziunea între nord și sud, nici una dintre aceste crize nu trebuie să ne fie fatale, dar trebuie să înțelegem de unde vin crizele, ce greșele am făcut și trebuie să spunem lucrurilor pe șleau și să spunem că asta a fost cauza de anumite persoane, de anumite decizii, luate de anumiți oameni. Trebuie să arătăm cine a greșit greșit. Și președintele Comisiei Europene trebuie să spună dacă chiar merită să mai ocupe acest post, având în vedere aceste crize. Mulțumesc. The state of the Union. Următoarea vorbitoare, domnule președinte, starea Uniunii este una uh, la fel ca cea acum doi ani când am votat pentru dată că ați uh, promis o reformă a drepturilor de autor care va trece peste frontierele naționale, care va mobiliza potențialul digital european, care să facă totul mai clar de înțeles. Astăzi Comisia prezintă exact opusul. De-abia ați atins de diferențele naționale în legislația copyright-ului și astăzi ne spuneți că editorii trebuie să fie plătiți uh, pentru a avea linkuri pentru articolele lor. Nu, ne opunem. Uh, asta nu va face decât să devină mai dificil pentru companiile europene să fie competitive la nivel global, va frâna libertatea de exprimare online și uh, va duce la mai puțină diversitate mass media. Și această propunere deja a fost respinsă de către Parlamentul European de numeroase ori. Mulțumesc acum. Domnule Pirideas. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Τα όσα μας ανέφερε ο κύριος... Mulțumesc, doamnă președinte. Președintele Juncker nu a făcut decât să repete declarațiile uzuale suficient de vagi obișnuite la Comisie. Cum putem să reunificăm Ciprul dacă Turcia nici măcar nu recunoaște Republica Cipru și Uniunea Europeană se face că e regulă? Cum putem să uh, rezolvăm problemele clare din Uniunea Europeană atunci când foarte mulți cetățeni sunt extrem de nemulțumiți? Cum putem avea un nivel de trai european și un standard european în general uh, dat fiind că sunt foarte mulți musulmani în uh, Republica Grecia și uh, aceștia încearcă să impună șaria în întreaga Europa. Cum putem face față șomajului la tineri? Cum putem face ceva serios atunci când președintele Juncker cere să mai vină în Europa și mai mulți tineri din state terțe neinvitați? Nu a făcut nimic ca să consolideze Frontex, nu a făcut nimic în legătură cu uh, problemele de la frontieră și nu avem niciun fel de soluție pentru migranții ilegali din state terțe. Trebuie să ne asigurăm că Frontex uh, respectă interesele poporului european și nu doar uh, ce vrea leadership-ul european. Mulțumesc! Mulțumesc, aici se încheie procedura Catch the Eye. Și acum, în numele Comisiei, are cuvântul domnul președinte al Comisiei Juncker. Vă rog. Domnule președinte, stimate doamne, stimați domni, aș dori să vă mulțumesc uh, sincer pentru această dezbatere și pentru lucrurile pozitive pe care le-ați spus despre comisie. Pe cele negative să știți că le-am auzit, nu m-am făcut că nu le aud, dar uh, Ehm, nu, din motive de timp nu pot să intru acum în toate detaliile menționate de dumneavoastră. Mă bucur să văd că mă bucur de susținerea grupurilor mari din acest parlament și vă mulțumesc. În legătură cu Turcia aș vrea să spun ceva, pentru că nu am abordat subiectul, nu am putut aborda subiectul în discursul meu. Ca și până acum, purtăm negocieri intense cu Turcia în legătură cu, um, cu liberalizarea vizelor și vreau să spun clar că liberalizarea vizelor se va produce doar atunci când Turcia va îndeplini toate condițiile necesare. Și uh, Asta înseamnă că în legătură cu unele puncte trebuie să fim răbdători pentru că e vorba de chestiuni grele în Turcia care trebuie rezolvate și sper să se și rezolve. Însă ă, nu știu dacă va fi posibil să respectăm calendarul prevăzut pentru rezolvarea acestor probleme. Însă, fără aceste reforme, uh, cum e cea referitoare la organizațiile teroriste, nu va fi posibil să uh, acordăm Turciei uh, liberalizarea vizelor. Mă bucur că aproape toți cei de aici s-au pronunțat pentru consolidarea drepturilor sociale în Europa. Cred că știți că avem o procedură în curs uh, pe tema uh, bazei drepturilor lucrătorilor în Europa. Așteptăm uh, răspunsul la consultarea pe care am lansat-o și apoi vă vom prezenta o propunere. Vreau să vă mulțumesc pentru că ați pus accentul pe necesitatea de a dubla fondul de investiții uh, Mă bucur că ați fost de acord cu propunerea mea și că ați susținut-o cu tărie. E foarte important să se ia această decizie și același lucru este valabil uh, și pentru uh, fondurile uh, structurale. Trebuie să lucrăm într-o strânsă colaborare și vă mulțumesc pentru dezbatere, stimați deputați și domnule președinte. Trecem acum la runda finală a acestei dezbateri. Începem cu deputații neafiliați și are cuvântul domnul Zarianopoulos. Vă rog. Mulțumesc. Situația, situația s-a înrăutățit. E mai proastă decât uh, ceea ce ne-ați descris dumneavoastră, sărăcie, șomaj, monopole a anumitor uh, puteri și probabil că situația se va înrăutăți și mai mult, mai ales în Grecia. Spuneți că Europa nu este în pericol, însă popoarele europene sunt astăzi în pericol. În Africa, în Orientul uh, Mijlociu s-a intervenit sau ziceți că trebuie să facem ceva, însă știm ce se întâmplă cu migrația astăzi. Uh, Uh, soluția să nu vor decât la mai multă exploatare. Unora îi se cere flexibilitate pentru pactul de stabilitate. Hollande, uh, uh, Angelica Merkel și chiar și Tsipras spun astfel de lucruri. Însă ce constatăm? Constatăm uh, un, că trăim un adevărat coșmar și Uniunea Europeană astăzi este un uh, simbol al capitalismului uh, în decădere, în putreziciune și această putreziciune continuă să ne bântuie. Mulțumesc, domnul Graf. Mulțumesc, domnule președinte. Comisia Europeană expune cetățenii terorismului islamist și acesta nu dorește decât să ne distrugă culturile. Noi uh, susținem uh, dictaturi, de exemplu, în uh, Israel, în Iran. Nu știu de ce facem acest lucru. Europa trebuie să plătească prețul tuturor acestor uh, fapte. Uh, nu mai poate rezista astfel Uniunea Europeană. Domnul Juncker trebuie să-și dea demisia și dacă nu o face, atunci măcar să nu mai facă cererea de liberalizare a regimului vizelor pentru Turcia și Ucraina. Uh, ar trebui să se respingă refugiații și să se restabilească mm, frontierele naționale contra islamizării Uniunii Europene. Mulțumesc acum, domnul Farage. Mi s-a spus în cadrul dezbaterii Brexit uh, în repetate rânduri că nu va exista o armată europeană, că nu va exista o forță militară independentă a Uniunii Europene. Dar iată, iată, cel mai interesant comentariu nu a fost cel al domnului Juncker, care a vorbit de o paralelă a structurilor noastre. A fost uh, un comentariu al domnului Verhofstadt, care a spus, practic, plecați de aici americanilor, ne descurcăm singuri. Nu poți să ai două structuri paralele, două structuri de acest fel, fără ca ele să fie um, uh, inamice și concurente. Uh, Trebuie uh, să fie clar că odată ce armata va fi tot mai puternică, va trebui să fie folosită și mi-amintesc în timpul conflictului din Libia, domnule Verhofstadt, că vă mânca să treceți la atac. Uh, Trebuie să vorbim, cred eu, mai mult despre pace și reconciliere, dar ce s-a propus astăzi are un potențial de a fi foarte primejdios. Și mă întreb dacă nu cumva uh, oamenii la referendum nu ar susține un astfel de proiect în Europa. Vă mulțumesc. Din partea verzilor, doamna Harms. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu aș vrea să aduc o completare referitoare uh, la Turcia. Vorbesc aproape zilnic cu colegi din Turcia și cu colegi din Ucraina. Și cred că un lucru este foarte important. Trebuie să recunoaștem că evoluțiile democratice nu pot fi realizate din exterior în astfel de state. Dar noi avem obligația de a-i susține pe democrații din aceste țări în dorința lor de a obține stat de drept și democrație. Trebuie să fim alături de ei și uh, nu trebuie să renunțăm la aceste angajamente nici față de Ucraina, nici față de Turcia. Domnule Farage, ne uh, numiți naționaliști. Eu aș vrea să spun că, în primul rând, am fost foarte tristă atunci când s-a luat decizia ca britanicii să părăsească Uniunea Europeană. Și dumneavoastră sunteți cel care i-a convins pe britanici să uh, tolereze astfel de crime uh, care ne uh, fac să ne întoarcem în trecut. Vreau să vă spun că această cale de întoarcere spre trecut s-a mai încercat și niciodată nu a funcționat bine. Viitorul Uniunii Europene, viitorul acestui continent nu poate să fie decât unul comun, pentru că viitorul mai bun pe acest continent este cel pe care am început să-l construim împreună și mi se pare foarte trist că eu, ca germană, trebuie să spun asta unui naționalist britanic. Are acum cuvântul în numele grupului GUE, doamna Zimmer. Două observații. Nu cred că cetățenii se simt mai în siguranță dacă uh, Uniunea Europeană uh, devine pe jumătate mai uh, sigură cu un fel de sedii comune, dar pe jumătate. Cred că mai mulți europeni uh, Uh, nu și-ar dori să ajungă mai rapid uh, implicați în conflicte. Vreau să vă rog să vă gândiți la protecția sferei private, vreau să, în legătură cu PNR-ul, vreau să vă rog să-mi spuneți ce părere aveți de recomandările avocatului general și anume că acordul cu Canada contravine, contrazice uh, Carta Drepturilor Fundamentale. Credeți că trebuie renegociat acordul cu Canada? De la grupul liberalilor, domnul Verhofstadt. Uh, Foarte pe scurt, domnule președinte, Rebecca Harms a fost uh, șocată de către ce a spus uh, domnul Farage. Eu nu sunt șocat. Domnul Farage este ca un alcoolic care se plângă că cineva bea o bere într-un pub. Și cred că asta este o comparație care ne, înțele- ne aduce să înțelegem pe domnul Farage și situația este absolut ridicolă. Și este ridicol, dar pe de altă parte nu este așa de ridicol pentru că realitatea este că pentru naționaliști și pentru populiști, de fapt, subiectul principal nu este Brexit și, de fapt, nu e, contează nici interesele cetățenilor britanici, nici a industriei britanice, ci ce doresc ei este să distrugă Europa, să distrugă Uniunea Europeană. Asta își doresc ei și iată de ce el continuă să vină aici, să stea aici, în uh, acest Parlament și, bineînțeles, că este absolut ridicol că noi suntem atacați când vrem o apărare europeană, în condițiile în care președintele american în persoană a spus că trebuie să ne asupăm, asumăm răspunderea pe continentul nostru și să nu fim uh, noi uh, dependenți de armata americană. Dar iată că suntem criticați pentru operațiunea din Libia. Sunteți, bineînțeles, un prieten al autocraților de pretutindeni, cum sunt domnul Putin și cum sunt și alții. Yeah. Herr Verhofstadt, der Herr Kaber wollte Ihnen noch eine Frage stellen. Domnule Verhofstadt, aveți o întrebare de la domnul Carver. Aveți o întrebare de la domnul Carver. O acceptați? Vă rog, domnule Carver. Mm, da, mulțumesc. Domnule Verhofstadt, cereți o cooperare militară sporită în Uniunea Europeană? Nu vă preocupă faptul că există tradiții de neutralitate în uh, Uniunea Europeană? Irlanda, Austria, Suedia sunt țări neutre. Ce facem cu tradiția lor de neutralitate? Vă mulțumesc foarte mult. Äh. Stați un pic, domnule Verhofstadt. Nu văd niciun fel de contradicție între apărarea europeană și NATO din potrivă, mie mi se pare că avem cumva un pilon european al NATO care se preconizează, care este foarte necesar, dacă se poate, pentru a recăpăta controlul asupra vecinătății noastre. dragi colegi, dragi colegi, vă rog frumos să luați loc. cei care se află um, în picioare și poartă discuții sunt rugați să meargă în afara sălii sau uh, să ia loc. Vă rog frumos, de la grupul ECR are cuvântul domnul Kamal. Thank you it's actually quite nice. Mulțumesc. E frumos că pot să vorbesc imediat după domnul Frahofstadt în, uh, în acest uh, hemiciclu. De când am uh, depășit grupul său la legile europene, n-am reușit să o fac încă. Nu spun că aici există apelul la naționalism, dar dacă continuați să ignorați ce spun cetățenii și să vă concentrați doar asupra integrării europene în loc de crearea de locuri de muncă, dacă faceți presiuni fără să vă gândiți la ce spun alții, veți împinge votanții în brațele celor pe care îi numiți populiști. Da, Regatul Unit va uh, părăsi Uniunea Europeană, dar nu vom avea nimeni de câștigat ci avem nevoie unii de alții ca să fim prosperi. Regatul Unit și Uniunea Europeană vor continua să coopereze ca uh, ambele să aibă mai multă securitate, să aibă locuri de muncă și să ofere șanse pentru cetățenii din toate țările reprezentate astăzi aici. Însă, uh, Mă tem că astăzi am auzit aceleași vechi refrene cu starea Uniunii. Cam uh, același uh, uh disc dintr-un an. Așa cum pentru social-democrat domnul Pitela. Sunt absolut uh, șocat când îl aud pe colegii Farage și Le Pen care spun ajutați-ne să reușim uh, proiectul Brexit. Ei au fost hotărâți, au fost uh, foarte tenace și au cerut uh, Brexit și poate și Frexit și acum s-au trezit că nu sunt în stare să facă nimic și uh, ei se uh, leagă de Verhofstadt, că ar fi dracul, dar voi sunteți cei diavolești pentru că ați mințit poporul Ameri- uh, britanic și l-ați dus la o hotărâre care îi va dăuna și care va dăuna Uniunii Europene. A doua întrebare sărăcia, redistribuirea veniturilor, inegalități, dumping social, creștere durabilă, prioritățile noastre. Vă mulțumesc, domnule Juncker, domnule președinte, pentru că sunt și uh, uh, um, prioritățile dumneavoastră de dimineață. Ați vorbit despre Uniunea Piețelor de Capital. Uniunea Piețelor de Capital. Acum avem și Uniunea Bancară de desăvârșit, avem și Uniunea Piețelor de Capital care trebuie făcută. Trebuie să muncim ca să avem în sfârșit Uniunea Politică. Uniunea Politică, aceasta este marea provocare. O să-mi spuneți, dar Pitela ce face? E un visător? Da, trebuie să visăm ca să realizăm lucrurile, ca ele să fie mai bune și să avem puterea care ne vine din unitatea noastră, Parlamentul European și Comisia Europeană împreună, așa cum spunea Delor, mână în mână, dacă suntem uniți, putem să învingem și chiar să ne îndeplinim visele. Are acum cuvântul în numele grupului PPE, domnul Weber. Domnule președinte, domnule președinte al Comisiei, domnule președinte al Consiliului, în discuția de astăzi mi-a plăcut foarte mult tonul serios, tonul concret, pentru că oamenii așteaptă răspunsuri de la noi pe fapte. Și uh, mă bucur că domnul Jean-Claude Juncker a prezentat un program complet în numele Comisiei, pe baza căruia noi putem să începem lucrul aici la Parlament. Comisia și Parlamentul European sunt în măsură să dea rezultate acesta e cel mai important punct din această dezbatere. În al doilea rând, cel mai important este să reușiți să faceți și statele membre să treacă la treabă. Această dezbatere între nord și sud, între est și vest, în legătură cu tema migrației, nu poate să mai dureze la nesfârșit între statele membre. Nu vă supărați, dar uh, de multe ori când mă uit la Consiliu, mi se pare că văd niște copii de grădiniță și nu niște politicieni serioși. E momentul să veniți cu răspunsurile serioase pentru vremea pe care o trăim. Atunci cetățenii vor avea încredere în voi. În al treilea rând, e foarte importantă tema populiștilor și a naționaliștilor, a populiștilor și de stânga și de dreapta. Și vreau să vă spun, nu vă supărați pe mine, dar în legătură cu Brexitul, sunt unele state care spun că efectele asupra întregii Europei sunt uh, de așa natură încât atunci când se fac sondaje în majoritatea statelor europene, cetățenii răspund că susțin Uniunea Europeană la uh, un mod care nu s-a mai văzut din anii 70, cel puțin nu în Germania, în țara mea. în uh, întreaga Europa, oamenii își dau seama că nu Berlinul are o problemă, nu Parisul are o problemă, nu Roma are o problemă, ci Londra are o mare problemă. Și trebuie să fim capabili uh, să o rezolvăm fără conflicte interne. Și chiar cei care au fost cei mai mari partizani ai ieșirii Marii Britaniei uh, au dat înapoi. Farage tace din gură, ne-a spus Farage că o să se facă economii de 500 de milioane pe săptămână, e o minciună. De Boris Johnson iarăși nu se mai aude nimic după Brexit. Trebuie uh, să fie clar pentru toată lumea că uh, Brexit înseamnă Brexit, nu doar pentru Regatul Unit, ci și pentru noi, pentru europeni. Uh, Marea Britanie a luat o decizie grea și trebuie ca cei care au promovat-o să fie responsabili. Farage trebuie să fie în stare să răspundă în fața copiilor lui. Și în această dezbatere e important ca noi să ne susținem principiile, așa cum a făcut-o și Jean-Claude Juncker. Noi suntem pentru Europa și dezbaterea privind Brexitul arată că Europa e soluția corectă. Herr Domnule Weber, domnul deputat Coburn vrea să vă pună o întrebare. El se numără printre cei care vor să plece și vreau să vă rog să acceptați această întrebare. Domnul Coburn. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Domnule Weber, nu știu dacă ați fost pe la Paris recent. Eu n-am mai fost de mult acolo, dar când uh, am mers recent pe străzile Parisului, m-a șocat cât de mulți oameni dorm în stradă, pe bulevardele mari ale Parisului. Dacă nu asta e o problemă, nu știu ce mai e. Și tinerii au susținut Brexitul în Regatul Unit și cred că tot mai mulți oameni susțin această soluție în Franța și în alte state. Sunteți de acord cu mine? Vă rog, domnule Weber. Äh, de fapt, sincer să fiu, nici nu merită să tot dăm timp de vorbire populiștilor. Cred că pe viitor ar trebui să ne gândim mai bine la acest lucru. Dar această contribuție... Președintele, o clipă, domnule Weber. Domnul Weber, această intervenție arată cum încearcă să lucreze populiștii și extremiștii. Simplifică adevărul, simplifică realitatea. Noi trăim într-o lume extrem de complexă și de aceea trebuie să continuăm pe calea soluțiilor noastre. Herr Weber, Domnule Weber, în acest Parlament nu are nimeni obligația să accepte o astfel de întrebare. Ați fi putut să spuneți nu, n-am niciun chef să răspund la această întrebare. Dar vedeți că întrebarea s-a pus și răspunsul de fapt nici măcar nu era așteptat de cel care a pus întrebarea și asta trebuie să înțelegem cu toții. Vă mulțumesc și dezbaterea se încheie.